Zealandă.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 Good morning, ladies and gentlemen. Welcome. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bine ați venit la sesiunea comisiei noastre. Presupun că nu sunt observații legate de ordinea de zi. Toată lumea este de acord. Trecem atunci la punctul al doilea, Comunicări ale președintelui. Pentru raportul TOIA vreau să spun că acesta va fi discutat altă dată. E vorba de o solicitare și vom discuta în schimb punctul 12 și anume Uniunea pentru Mediterana. Deci înlocuim punctul 5 cu punctul 12 astăzi. Votul era prevăzut pentru ora 9 și jumătate mâine. Deci la 9.30 mâine se va vota. Punctul 5 a fost deci înlocuit cu punctul 12. Sunteți de acord? Văd că nu protestează nimeni, toată lumea este absolut încântată. Trecem atunci la punctul 3 de pe ordinea de zi, internetul obiectelor. Avem un raport din partea doamnei Badia Icucet. Este de față? Da, se pare că da. Tocmai s-a întors din Spania doamna Badia Icucet. Îi spunem bun venit, îi vom da cuvântul. Și aș vrea să vă spun că avem și doi experți invitați ca să intervină pe acest subiect. și sperăm că putem profita de timpul pe care îl avem. Cei doi experți se numesc Miloș Svoboda și Andreas Criș. Îi vom asculta pe amândoi, dar întâi trebuie să dăm cuvântul doamnei raportor. Doamnă Badiei ce aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc pentru faptul că au fost invitați acești doi experți și abia aștept să ascult părerile și sugestiile domniilor lor. Au trecut peste 40 de ani de când a apărut internetul și în această perioadă internetul a progresat în mod constant și s-a dezvoltat foarte mult, astfel încât în prezent aproximativ 1,5 miliarde de persoane sunt conectate la internet, sunt online. în următorii 10-15 ani interacțiunea între persoane și între persoane și obiecte va crește, la fel ca și interacțiunea între obiecte. Mulțumită mai ales uh, tehnologiilor de identificare prin radiofrecvență. E vorba de un echipament electronic format într-un chip și o antenă. Chipul are o lățime de 2 mm și poate primi și transmite informații fără fir. Coturile de bare au fost folosite până acum și avantajul tehnologiei existente despre care vorbim este că chipul nu trebuie atins pentru a fi citit, așa cum se întâmplă în, ca, în cazul benzilor magnetice. Și aceste cipuri pot conține cantități foarte mari de informații referitoare la obiectele cu care sunt asociate. Legat de aplicațiile de internet, vorbim despre multe sectoare în care se aplică. De exemplu, în sectorul automobilistic, uh, cipurile pot da multe informații despre presiunea în pneuri, de exemplu. În agricultură, se poate asigura o calitate foarte bună a produselor agricole din punct de vedere al uh, igienei, al trasabilității. În Regatul Unit și în Statele Unite, cipurile sunt uh, incluse deja în pașapoarte. Pentru viitor, uh, comunicațiile prin radiofrecvență, împreună cu protocoalele de internet, ne vor ajuta să creăm o imensă rețea wireless pentru obiecte. De exemplu, frigiderele, dacă vor fi bine programate, se vor putea identifica produsele expirate și consumatorii vor putea fi informați. Această gamă largă de posibilități ne permite să ne gândim la impactul atât pozitiv cât și negativ de folosirea acestor tehnologii. De aceea, pe 18 iulie anul trecut, Comisia a prezentat această comunicare pe care se bazează raportul meu și, după părerea mea, această comunicare este foarte bună și aveam nevoie de ea. Sunt de acord cu cea mai mare parte a lucrurilor prezentate în comunicare, dar trebuie să vedem dacă cadrul juridic actual este adecvat pentru dezvoltarea viitoare a sectorului sau dacă nu cumva ar trebui să analizăm mai în detaliu anumite elemente importante, mai ales cele care ar avea un impact direct asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor și asupra vieților private. De aceea trebuie să subliniem mai ales impactul undelor radio asupra sănătății, impactul electromagnetic al cipurilor, modul în care le reciclăm, asigurarea uh, dreptului la viață privată pentru consumatori. Trebuie de asemenea să analizăm dreptul uh, la tăcere al cipurilor și să asigurăm uh, dreptul la viață privată. Consumatorii trebuie să aibă încredere în sistem și de aceea cred că este prioritar să punem la punct un cadru de reglementare și juridic care să protejeze consumatorii. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că este respectat dreptul la intimitate legat de comunicații. Internetul aduce mari avantaje economice și ne ajută să ne folosim, să folosim mai bine sistemele de producție, să asigurăm mai multe locuri de muncă și o mai bună calitate a produselor pentru foarte mulți cetățeni. Dacă Uniunea Europeană dorește într-adevăr să își asume un rol de lider pe această piață și normal ar trebui să putem face acest lucru, trebuie să avem o atitudine proactivă și să mergem mai departe cu proiectele pilot de cercetare. De aceea invităm Comisia să nu întrerupă finanțarea uh, pentru cercetare în cadrul celui de-al șaptelea program cadru legat de internetul obiectelor și să folosească cadrul de inovare și competitivitate pentru a consolida și mai mult sectorul european. Cetățenii au de asemenea un rol important pentru subiectul internetului obiectelor dacă ne gândim la sistemul transporturilor, al colectării de deșeuri, al calculării nivelurilor de poluare, al gestionării traficului, plus se vor dezvolta tehnologii noi, vom folosi în mod mai eficient energia și vom proteja mediul într-o mai mare măsură. Dacă ne gândim la progresele ce se pot înregistra, cred că trebuie să facem și progrese legislative. Deci salut inițiativa Comisiei de a prezenta în 2010 o comunicare referitoare la principiul de respectare a vieții private. Și este nevoie de asemenea să ne asigurăm că normele existente în prezent la nivel european sunt bine puse în aplicare vor fi înaintate anul acesta niște linii directoare pentru o mai mare securitate în cazul protocoalelor pentru tehnologia RFID. Scopul nostru final cred că ar trebui să fie ajungerea la un acord internațional. Internetul obiectelor reprezintă o șansă pentru dezvoltare economică ce ne va permite să căpătăm, să ajungem la o poziție de lider. Însă pentru a face acest lucru trebuie să ne asigurăm că toți utilizatorii sunt competenți, iar uh, de aceea în raport am subliniat toate lucrurile care ar putea avea un impact negativ asupra consumatorilor și utilizatorilor. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră. Mulțumesc! Herzlichen Dank. Ich äh, darf Mulțumesc. Am înțeles că domnul doctor Criș va fi primul uh, expert care va interveni. Vă rog. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat să vă vorbesc astăzi. Mă numesc Andreas Criș vin de la European Digital Rights. E vorba de o organizație înființată în 2002 care are 27 de organizații membre din 17 țări europene. Din 2003 publicăm un newsletter legat de protecția datelor, drepturi civile și așa mai departe. E în limba germană acest newsletter. Internetul obiectelor este o rețea de obiecte interconectate. Poate fi vorba despre vehicole, cărți, uh, aparate electrice, senzori și așa mai departe. Aceste obiecte sunt integrate în sisteme complexe, de pildă pentru monitorizarea stării de sănătate, pentru sisteme de transport inteligente, și sisteme de gestionare a transportului. Apoi vorbim despre contorizare, despre contorizarea inteligentă a consumului de energie electrică și așa mai departe. Internetul obiectelor nu se leagă neapărat de internetul așa cum îl știm noi în prezent. Parlamentul European poate avea o rețea internă proprie care să se lege de internet prin diferite protocoale sau căi de acces, însă este o rețea sigilată oarecum, iar uh, internetul obiectelor înseamnă că vor exista rețele izolate ca niște insule pentru anumite aplicații care, sigur, ar putea fi conectate și la internetul așa cum îl știm noi în prezent. Internetul obiectelor poate fi integrat în diferite infrastructuri, sisteme de gestionare a construcțiilor pentru autostrăzi, drumuri și așa mai departe. Iată un exemplu de sistem de transport inteligent. Vedeți o imagine pe ecran se poate folosi un astfel de sistem pentru a planifica anumite călătorii concrete și conectându-se la internet, oamenii pot uh, beneficia de informații legate de sistemele de transport în comun, informații pentru pasageri și se poate afla, de exemplu, când urmează să ajungă următorul autobuz. Există și sisteme de siguranță rutieră ce pot fi puse în aplicare pentru ca informațiile referitoare la um, locurile unde, de exemplu, au avut loc accidente pot fi distribuite și, deci, uh, cei aflați pe drum să poată să o ia prin altă parte. Există și sisteme prin care vehiculele să comunice unele cu altele, transmițându-se mhm. astfel informații importante legate de fluxul de trafic și de starea drumurilor pentru a asigura reacții în avans. Toate aceste sisteme sunt interconectate și includ diferite obiecte. De exemplu, sistemele GPS cu care sunt dotate mașinile sau sistemele de gestionare a traficului de la autoritățile publice competente. Deci, iată, mai multe sisteme, mai multe obiecte care sunt interconectate și comunică unele cu altele pentru a ameliora infrastructura generală de transport. Acesta ar fi un aspect legat de internetul obiectelor. Sigur că sunt și multe alte exemple pe care le putem da. Ce înseamnă asta din punct de vedere al uh, protecției datelor? Sunt mai multe soluții. Sigur, că toate aceste sisteme trebuie să colecteze cantități vaste de date pe care să le evalueze și apoi din aceste date să se genereze noi date care să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării. Deci sunt cantități uriașe, vă spuneam, de date ce trebuie colectate și procesate și provin aceste date de la foarte multe sisteme diferite ce trebuie să interacționeze unul cu altul. Avem date de localizare, date de comunicare, dar și date mai sensibile, mai delicate, cum ar fi datele referitoare la sănătate. Apare, deci, problema temeiului juridic pentru un astfel de sistem. Există trei posibilități când vine vorba de protecția datelor. În primul rând, vorbim despre un contract pentru a permite procesarea datelor, apoi un contract între persoana ale cărei date sunt prelucrate și cel, instituția care le prelucrează și, în al treilea rând, a treia posibilitate este un acord voluntar al subiectului în cauză. Toate acestea fac parte din uh, context. Este foarte dificil să recunoaștem ce impact ar putea apărea asupra acestor sisteme. E nevoie de colaborarea părților implicate și trebuie să vedem, deci, ce temei juridic uh, folosim, având în vedere mai ales cantitatea foarte mare de date care trebuie prelucrate, procesate. Și pentru a nu exista încălcări din punct de vedere al protecției datelor. Acum să vedem cine are răspunderea prelucrării de date. Vorbim despre relații între subiecte ale căror date sunt prelucrate și instituția, instanța care organizează această prelucrare de date. Trebuie să ne asigurăm că oamenii au posibilitatea de a-și exercita drepturile și de a primi informații cu privire la ce date sunt prelucrate, cui sunt transmise, unde sunt uh, procesate și așa mai departe. Lumea trebuie să știe cine este responsabil pentru toate aceste lucruri și cui se pot adresa pentru a se asigura că datele lor sunt protejate. Pentru persoane individuale, pentru indivizi, trebuie să existe posibilitatea unui oarecare control asupra sistemului, posibilitatea de a lua uh, singuri decizii cu privire la prelucrarea sau nu a datelor lor personale. De asemenea, trebuie să existe posibilitatea ca subiecții respectiv să se retragă din sistem. Avem nevoie urgent să reducem volumul de date prelucrate. Am menționat deja acest lucru și avem nevoie de o aplicare mult mai bună a legislației existente în domeniul protecției datelor. Trebuie să ne asigurăm că instituțiile au suficient de mult personal pentru a-și face datoria și avem nevoie de asemenea de acordul la nivel internațional. Aici trebuie să ne adresăm, cred, în primul rând Parlamentului European pentru a se încerca armonizarea legislației în domeniu în toată Uniunea Europeană. Este nevoie de asemenea de schimb de date cu țări din afara Uniunii Europene și pentru asta este nevoie de acorduri și trebuie să încercăm să reducem cantitatea de date astfel uh, schimbate, astfel transferate. Parlamentul European este instanța potrivită, după părerea mea, să încerce rezolvarea acestei probleme. Cetățenii trebuie să aibă un oarecare control asupra sistemului, trebuie să existe un sistem uh, deja încorporat de protecție a datelor și, cum spuneam, trebuie să reducem cât mai mult uh, volumul de date care sunt prelucrate și transmise. Organizația pe care o reprezint face parte dintr-un grup de lucru al Comisiei Europene care răspunde cu a se asigura că internetul obiectelor este un internet al persoanelor totodată. Mulțumim. Urmează domnul dr. Miloș Svoboda. Raportor și expert din partea grupului de lucru. Vă mulțumesc pentru această invitație.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 Aș uh, dori să vă prezint pe scurt organizația noastră și problema identificării. Din câte se poate observa, devine din ce în ce mai important să înțelegem că va fi nevoie ca mașinile să comunice între ele. Există 5 miliarde de oameni în prezent în lume și este nevoie să ne putem și identifica, inclusiv în uh, cursul proceselor uh, comerciale. Deja există miliarde de sisteme computerizate interconectate și, bineînțeles, că această comunicare este esențială pentru noi esențială pentru succesul uh, operațiunilor noastre comerciale. Și trebuie să putem avea încredere în aceste sisteme, să putem conta pe fiabilitatea lor. În ultima instanță, avem nevoie de securitate și siguranță, incluzând confidențialitatea, integritatea, autentificarea, și, din nou, identificarea. Este important, în ziua de azi, să poți fi recunoscut Însă nu ai garanția că un act de identitate este uh, autentic și atunci este nevoie de autentificare. Autentificarea va reprezenta o provocare tot mai mare, deoarece dacă există 5 miliarde de sisteme uh, de identități, trebuie să știi, să poți identifica aparatul respectiv. Uh, Aparatul cel mai utilizat în acest scop este acesta. Un uh, chip RFID, ca cel din imagine, care face posibilă identificarea produsului utilizat. Se poate dovedi rea, identitatea reală a aparatului? Iată cum funcționează. Există un cititor care solicită un cod de identificare chipului, care este trimis înapoi și se poate verifica identitatea produsului. În ceea ce privește identitatea, certitudinea nu este absolută pentru că se poate întâmpla ca un alt utilizator să fie în vecinătate și să copieze numărul respectiv pe care să-l folosească mai târziu. Poate utiliza informația pentru altă informație sau poate introduce codul într-un alt chip RFID și se pot crea astfel mai multe chipuri clone. E destul de ușor în ziua de azi să se facă acest lucru. Prin urmare, deocamdată, un chip RFID nu poate asigura o autentificare reală, ceea ce îi îngrijorează pe experți, ciful RFID ne fiind altceva decât un dispozitiv de stocare care poate fi uh, citit și copiat. Asta înseamnă că este nevoie de criptografie. Sunt sigur că cunoașteți modul în care funcționează computerul uh, dumneavoastră. Se face un schimb de uh, parole. Aceasta este criptografia simetrică. Toată lumea cunoaște acest sistem. Dificultatea practică este următoarea dacă în ziua de azi dorim să permitem câtor mai mulți oameni să se identifice, asta înseamnă că în dispozitivele de citire trebuie să existe informații secrete. Hackerul va încerca să obțină informația respectivă pe mobilul lui sau pe dispozitivul lui de citire ca să folosească informația respectivă pe un alt chip pe care să-l folosească în mod ilegal. Criptografia este pe de-o parte sigură, dar pe de altă parte nu este foarte fiabilă în practică, pentru că fiecare certitor trebuie să fie protejat fizic pentru a asigura siguranța datelor de pe uh, dispozitivul de citire. În practică nu este posibil. Dați-mi voie să încerc să înțeleg ceva care nu este ușor de, de înțeles nici măcar pentru experți. Există criptografia asimetrică care oferă avantaje în ceea ce privește alte proceduri. Iată cum funcționează. Pe calculator Nu există o parolă închisă, ci una publică prin care puteți adresa o întrebare chipului, orice fel de întrebare. Chipul nu poate răspunde decât dacă conține un secret, adică acea cheie roșie, cu ajutorul căreia poate calcula un răspuns. Dacă nu are această informație secretă, va fi foarte dificil. Își trimite înapoi răspunsul către calculatorul personal, după care calculatorul poate verifica informația. Nu poate genera sau calcula informația el însuși, dar poate verifica dacă este informația corectă cea primită de la CIP. În felul acesta nu este nevoie de date secrete pe cititor. Apoi, comunicarea poate decurge în cascadă, ceea ce nu este foarte util, pentru că nu se obține răspunsul corect, ci un răspuns rezonabil generat de către chip se pot pune foarte multe întrebări, cât, cât de multe doriți. Și chiar dacă cineva uh, introduce un răspuns, atunci se pot introduce alte întrebări. Există 265 de, de uh, întrebări uh, posibile. Este un sistem deosebit de complex și uh, vă oferă un grad uh, ridicat de siguranță. Și informația nu poate fi interceptată. Aceasta este abordarea asimetrică. Un mod în care chipurile RFID pot fi făcute mai sigure decât în prezent, pentru că acum, în, în viitor, orice uh, aparat care conține un cititor RFID va putea, fără să conțină date secrete, să verifice dacă un alt aparat este autentic, cu un grad mare de siguranță securitatea decurge din faptul că această cheie uh, secretă este în chipul RFID. Ar costa vreo jumătate de milioane de euro să poți uh, sparge codul din chipul RFID. Dar celălalt, aș reuși doar unul singur să-l uh, spargi, dar toate celelalte ar fi încă funcționale. Astfel intenționăm să folosim autentificarea RFID într-un mod ieftin și sigur. Întrebarea este, în ziua de azi, este disponibil un asemenea chip? Este sub forma chipurilor RFID pentru care există prototipuri și putem dovedi că sistemul funcționează dar din păcate nu este disponibil în producția de serie. Deocamdată, atunci când se verifică autentificarea unui aparat, nu există în prezent metode fiabile deoarece această nouă metodă este mai scumpă. De aceea facem apel la Uniunea Europeană ca să înțeleagă că securitatea este posibilă doar dacă există un cadru de reglementare adecvat. Și trebuie să cunoaștem faptul că aceste tehnologii pot fi făcute mai ieftine și dumneavoastră sunteți în măsură să adoptați legislația necesară pentru ca în viitor orice cetățean european să poată verifica autenticitatea uh, produselor pe care le folosesc și nu sunt contrafăcute. De aceea facem apel la dumneavoastră să introduceți cadrul de reglementare adecvat în acest scop. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Aveți cuvântul uh, raportorul din umbră. Mulțumesc. Uh, cer scuze pentru faptul că va trebui să părăsesc sala în curând. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru acest raport concis, care reușește să, să transmită toate informațiile necesare. Suntem de acord că tehnologia RFID și internetul obiectelor sunt niște tehnologii care ne permit să ajungem la o economie eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor și uh, în ceea ce privește contrafacerea și uh, combaterea contrafacerii și în ceea ce privește alte aspecte, permițând societăților să Uh, își utilizeze bine resursele. Cum spunea raportorului, raportorul, acestea sunt dispozitive uh, care aceste motive nu pot fi uh, folosite ca scuze. Sunt chestiuni pe care trebuie să le rezolvăm. Dacă amendăm raportul, acestea nu vor fi uh, amendamente importante. Dacă dorim să grăbim adoptarea tehnologia, tehnologiei, un aspect este referitor la standarde pentru a permite diferitor, diferiților utilizatori să folosească tehnologia. Dacă apar sugestii, acestea uh, se vor referi mai mult la formă decât la fond. Mulțumesc! Darf mich bedanken. Als nächstes hat Frau Kolorska-Bobaska. Vă mulțumesc, dau cuvântul următorului vorbitor. Vă mulțumesc pentru materialul prezentat. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc raportorului. Cred că a făcut o treabă extraordinară pregătind acest document. Totuși, există aici o serie de probleme. Experții ne-au vorbit de acest internet al lucrurilor și ne-a spus că nu e vorba aici doar de progres tehnologic, nu este un fenomen pur tehnologic. E vorba de a conecta aceste obiecte, de le pune la oaltă și de a le lega la rândul la internet. Vem de face cu o paradigmă nouă, o paradigmă complet nouă. Comisia se referă la acest fenomen, la un fenomen care ar urma să ne schimbe modul de viață din punct de vedere social și cultural în viitor. Vorbim, evident, de măsuri care vor avea un impact major asupra civilizației umane la urma urmelor. Comunicarea Comisiei vorbește de acest impact major asupra vieții culturale și sociale, însă se concentrează asupra două aspecte. Unul este aspectul tehnologic și celălalt este cel axiologic, cum ar fi valori ca dreptul la viața privată. Aceste valori ar putea fi puse în pericol. În momentul în care voi formula amendamentele pe care le voi considera convins, am să încerc să mă concentrez pe ceea ce cred eu că lipsește din acest raport, impactul sociocultural și impactul asupra vieții de zi cu zi. În al doilea rând, mai există o deficiență. Atât comunicarea comisiei, cât și raportul au subliniat faptul că, din acest punct de vedere, ne confruntăm cu o schimbare majoră din punct de vedere tehnologic, una extrem de interesantă, care ar fi deosebit de benefică pentru transport, sănătate și așa mai departe. Dar, ne scapă din vedere în acest context impactul negativ pe care l-ar putea avea introducerea acestei tehnologii. Ar trebui să discutăm acum, din vreme, de acest lucru. Când vorbim de efectele sociale și culturale, ca să revin la, la prima mea observație, deja ne confruntăm cu disparități majore între statele membre și, într-adevăr, între regiuni din statele membre atunci când e vorba de acces la această agendă digitală, acces la computer, acces la internet. Există aici disparități majore la nivel european și există disparități și între capacitatea indivizilor de a folosi internetul. Există persoane care nu sunt foarte bine educate sau sunt persoane în vârstă care nu știu să folosească internetul. Ei, practic, nu mai intră în discuție atunci când e vorba de internet. situația este complicată. Această idee nouă în sine este atât de complicată și din această cauză disparitățile menționate anterior nu vor face decât să crească. Prin urmare, trebuie să nu ne scape din vedere nici acest aspect atunci când legislăm, când schițăm un proiect de lege. Trebuie să ne asigurăm că acele regiuni marginalizate vor fi la rândul lor implicate tocmai pentru a nu accentua disparitățile. În anumite regiuni, internetul lucrurilor va putea fi introdus extrem de repede, dar în altele, introducerea acestuia probabil nu va avea loc niciodată, s-ar putea să fie respinsă ideea în sine. Deci vorbim aici de un impact social major pe care nu trebuie să-l scăpăm din vedere. În al doilea rând, vorbeați despre dimensiunea educațională. Comunicarea nu se referă, de fapt, foarte mult la educație, nu pomenește uh, educația foarte mult. Domnul Castillo s-a referit, doamna Castillo s-a referit la aceasta în raportul domniei sale. Trebuie să vedem cum vom rezolva și această problemă. Deci, eu am să încerc să formulez un amendament în acest sens. Mai departe, nu cred că am vorbit destul despre folosirea abuzivă a sistemului. Uh, avem de face corecția extrem, extrem de complexă. Orice greșeală care s-ar propaga prin sistem ar putea avea un impact social major. Dacă vorbim despre o rețea de, de astfel de dimensiuni, evident, nu putem să ne concentrăm doar pe unități izolate. Și experții ne-au spus, ne-au vorbit aici despre posibilitatea utilizării abuzive utilizarea abuzivă a internetului este o realitate în prezent și, prin urmare, va trebui să avem mare grijă pe viitor. Ar trebui să rugăm Comisia să formuleze un plan uh, de măsuri cu caracter politic privind introducerea acestei noi tehnologii a internetului lucrurilor. Este, la urmă urmelor, o schimbare majoră pe care va suferi civilizația noastră. Comunicarea Comisiei și raportul se referă la confidențialitatea datelor. Acest concept consider eu că ar trebui să fie extins, amplificat. Trebuie să includem aici și valorile de bază, da, drept la viața privată, dar trebuie să mergem mai departe. Sunt și alte valori fundamentale. Trebuie să ne asigurăm, într-adevăr, că rețeaua funcționează așa cum trebuie dar în, în, ace, în același timp să ne asigurăm că valori cum ar fi transparența, libertatea de expresie sunt respectate, tot așa, și libertatea de a rămâne în afara rețelei dacă îți dorești acest lucru. Vă mulțumim, raportorul din umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc experților care au vorbit în această dimineață și, de asemenea, raportorului pentru un raport remarcabil. Cred că acest raport vine într-adevăr la timp. Într-adevăr, marchează începutul unei noi dezbateri cu privire la noile tehnologii în acest uh, Parlament. de asemenea arată cum va trebui să facem față acestei noi generații de tehnologii. Și după cum spunea antevorbitoarea mea, cred că trebuie să ne pierdem simțul măsurii când e vorba de a formula astfel de regulamente și ideea de a proteja indivizii și datele. Pe de parte, nu trebuie să legiferăm prea mult reglementări excesive ar putea încetini ritmul progresului tehnologic. De asemenea, ar trebui să ne asigurăm că dreptul individului la viața privată nu este încălcat. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că și confidențialitatea datelor rămâne neștirbită ca urmare a introducerii acestor tehnologii. Trebuie, deci, să rămânem vigilenți, să nu permitem fratelui cel mare să ne spioneze de undeva de acolo de sus. Nu vrem să ajungem să umblăm pe stradă cu chipuri implantate în, în fiecare trup nu vrem să ajungem acolo. Prin urmare, vom face tot ceea ce putem pentru a avea într-adevăr o abordare obiectivă acestei teme și să, pentru a ne asigura că nu exagerăm cu legislația în domeniu, pentru a nu încetini dezvoltarea domeniului. Pe de altă parte, după cum spuneam, nu vrem uh, ca această legislație să, îndepărte, să se îndrepte într-o direcție neplăcută. Mulțumim, prin urmare, raportoare. Domnul Anșau. Vreau să mulțumesc doamnei Cuce, raport, doamna raportoare, pentru efortul depus uh, la elaborarea acestui raport. De asemenea, domnilor experți Chir și Svoboda, care au reușit prin prezentările făcute să aducă niște răspunsuri la întrebările pe care noi eram pregătiți să ni le punem. Internetul obiectelor este fără îndoială un concept necesar în societatea de mâine, în faptul că vine să pună în comun toate mijloacele tehnologice ă, pe care omenirea le va avea. În același timp, trebuie să ținem cont uh, și să conștientizăm că pentru a ține pasul cu competitorii externi trebuie să aplicăm aceste măsuri cât mai curând, pentru că altfel iară vom rămâne în urmă. Uh, așa și cum doamna raportoare a spus și cum la fel și domnul Chiș și doamna Bobinska, uh, există un impact negativ legat de această nouă tehnologie. Domnul Zvoboda ne-a asigurat că prin tehnologia RFID uh, trebuie să stăm liniștiți. Eu cred că totuși, uh, așa cum s-a dovedit în viața de zi cu zi, orice tehnologie în care uh, este făcută să ne apere, cei care doresc rău creează o altă tehnologie pe care o va combate și va reuși, vor reuși să uh, facă lucruri rele. Comisia trebuie să vegheze tot timpul pentru a respecta drepturile la viață privată a consumatorilor. Trebuie ca în permanență să consulte grupul de lucru pentru data protecțiilor și nu doar atunci când consideră a fi necesar, așa cum se specifică în comunicarea Comisiei. Aici vorbim de dispozitive și tehnologii capabile să transmită poziția, caracteristicile și identitatea unui obiect, ceea ce de fapt uh, poate să transmită uh, oricând uh, locul, ceea ce face un individ, tot să se implice în viața lui de zi cu zi. Și aș propune, voi avea o propunere legată de aceste dispozitive, că pe lângă dreptul la tăcere, așa cum uh, se spune în raport, uh, aceste dispozitive de urmărire trebuie integrate numai la solicitarea individului și nu ca un standard de fabricație. Și aici în special fac referire la telefoane mobile, autovehicule, calculatoare personale. Internetul obiectelor este un concept uh, al, viitorilor, al viitorului ancorat în prezent depinde de pozițiile noastre actuale și de reglementările care le facem, ca acesta să lucreze în folosul cetățenilor într-o manieră armonizată și eficientă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Următorul vorbitor. Mulțumim. Reuniunea de astăzi este foarte importantă dacă ținem seama de acest subiect și mai ales dacă ne gândim la punctul 8 <clears throat> pe care urmează să-l analizăm, punctul 8 care se referă la guvernarea internetului, fără să uităm faptul că raportul vorbește și despre, că există un raport și despre drepturile de proprietate intelectuală. Așa se să-i mulțumesc raportorului pentru textul propus și Aș vrea de asemenea să le mulțumesc celor de experți care mi-au uh, facilitat înțelegerea anumitor lucruri legat de care aveam deja întrebări. Domnule președinte, se spune uneori că dacă îl inviți pe diavol la tine acasă, atunci trebuie să dansezi după cum îți cântă el. Vorbim despre o tehnologie pe care de ceva vreme o cunoșteam sub alt nume, acum o numim internetul obiectelor, însă până la urmă este clar că e vorba totuși despre internetul oamenilor. Temerile mele nu se leagă doar de faptul că vorbim despre uh, viața privată a cetățenilor. E vorba de un aspect legat de structura societății. Asta înseamnă nu vreau să mă refer și eu la Orwell și la fratele cel mare, însă de acum vreo 20 de ani David Brin, un scriitor, a scris o operă tehnologi- tehnică, tehnologică numită The Tales of Two Cities, Control and Transparent Societies, Asta ar fi subtitlul. În acest caz, am în vedere că o viață întreagă m-am ocupat de tehnologii științifice, vreau să vă spun că am un oarecare scepticism în ceea ce privește această tulburare a vieții private a cetățenilor, dar și a structurii sistemelor politice. Să vă explic de la ce mă refer. În primul rând, regimurile se schimbă în timp ce tehnologia rămâne pe loc. Sau rămâne. În al doilea rând, tehnologia este etică sau nu în funcție de modul în care este folosită. De exemplu, să ne uităm ce se întâmplă în Orient. Oamenii de știință își schimbă părerea în funcție de eșecurile guvernelor sau societăților cu privire la anumite tehnologii. Un alt exemplu, introducerea chipurilor în pașapoartele cetățenilor. Vorbim în cadrul acestei bătălii pentru protecția vieții private. În țările în care se folosește această tehnologie, ne întrebăm dacă cetățenii știu exact ce presupune uh, ce presupun aceste chipuri și ce informații includ ele. Este clar că sunt niște date pe aceste chipuri, dar nimeni nu știe exact despre ce date și ce informații este vorba. Din acest punct de vedere, chiar dacă raportoarea pare să acorde o mare importanță dimensiunii tehnologice și economice a internetului obiectelor, eu unul sunt de părere că raportul trece cam repede peste punctul 2, unde se spune că se împărtășește părerea Comisiei cu privire la uh, dreptul la viață privată a cetățenilor, precum și guvernarea internetului. Din punct de vedere tehnic și juridic, cred că se trece puțin cam repede peste acest subiect, pentru că eu, unul, sunt de părere, Comisia nu prea acordă atenție acestor lucruri. Întrebarea se leagă de structura statului. Așa numita Ambient Intelligence, redenumit acum ca Internet al obiectelor, va influența însă structura vieții cetățenilor. Și din acest punct de vedere știu bine că este necesar, firește, progresul tehnologic, dar eu, unul, nu sunt dispus să particip la decizii superficiale care nu pot garanta ceva care urmează să se întâmple. Mulțumesc. Odel Castillo. Doamne Castillo, vă mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu extrem de concisă. Am să încep prin a-i mulțumi raportoarei pentru materialul prezentat. cred într-adevăr că temele acoperite sunt deosebit de vaste. De asemenea, sunt uh, recunoscătoare și antevorbitorilor pentru că aceștia au acoperit deja o serie dintre aspectele principale de interes și pentru mine, însă aș avea totuși o serie de observații Cred că se impun o serie de amendamente la acest raport. Categoric și raportoarea probabil va dori să redefinească unul sau două aspecte, însă ar fi bine să ne gândim la următoarele. În primul rând, cred că acest raport trebuie să fie racordat la strategia digitală pe care o concepem în momentul de față numai în Parlament, ci la nivelul tuturor instituțiilor europene. Se discută în prezent această digital, agenda digitală În aprilie vom avea o propunere pentru această agendă digitală și Consiliul lucrează la astfel de propunere. Deci acesta este contextul în care lucrăm în prezent și ar trebui să nu scăpăm din vedere. În al doilea rând, o referire la necesitatea de a sprijini intenția Comisiei de a continua monitorizarea și evaluarea nevoi de armonizare suplimentară în spectrul transmisiilor. Acesta are o referire directă la internetul lucrurilor. Mi se pare că orice se va întâmpla, va trebui să folosim următorul punct de plecare în punerea în aplicare a acestui plan. Cât de rapid posibil va trebui să punem în aplicare toate prevederile din directiva cadru privind spectrul. Aceasta este problema esențială pentru întregul pachet de legislație privind telecomunicațiile. Deci trebuie să ne asigurăm de transpunerea acestui conținut al directivei cadru. Pe lângă aceasta, printre alte lucruri pe care ar trebui să le avem în vedere, trebuie să includem și nevoia respectării reglementărilor privind dreptul la, drept, la viață privată și la confidențialitatea datelor. Aceste drepturi trebuie să fie sublinate și accentuate. Consider că este foarte, foarte important să includem și acest lucru. Mergând mai departe, trebuie să în planul de finanțare pentru cercetare din programul cadru FP7. Lucrurile nu trebuie să continue așa cum au fost până acum. Din potrivă, trebuie să ne asigurăm că proiectele ITC-TIC, care afectează o multitudine de sectoare și, de asemenea, societatea în ansamblu ei, la fel economia în ansamblu ei, nu vrem doar continuitate, vrem, trebuie să ne dublăm eforturile în acest sens. Și dacă ne uităm la agenda digitală, vom vedea că există foarte multe propuneri care ar duce la o sporire majoră a bugetului alocat sectorului TIC în cadrul programului cadru. Tot în programul cadru Uh, se face aluzie la problemele și la obstacolele birocratice. IMM-urile au probleme în acest sens și trebuie să vedem de unde provin aceste probleme. În ultimul rând, o idee care mi se pare destul de importantă, se menționează acolo rolul orașelor. Orașele sunt menționate ca un mediu uh, esențial pentru dezvoltarea acestei tehnologii. Totuși, mie mi se pare că, tot așa cum facem și în cazul agendei digitale și în cazul altor rapoarte, că dăm impresia că mediul urban are monopol practic asupra dezvoltării digitale. acest monopol trebuie să dispară, să nu mai rămână doar la nivelul orașelor. Instituțiile europene, instituțiile politice la nivel național și regional, consiliile locale, toate aceste instituții trebuie să se implice în proces. Toți protagoniștii vor trebui să devină implicați, cu adevărat implicați în proces. Dacă vrem să ducem lucrurile mai departe, nu vom reuși să facem acest lucru decât dacă, într-adevăr, în toate aceste sectoare există o implicare directă. Cred că este important să includem și acest aspect, pentru că în prezent nu se vorbește decât de orașe. Am să mă opresc aici și am să-i mulțumesc încă o dată raportoarei să, să mergem mai departe cu munca în acest domeniu. Next. Merci. Domnul Rodi, mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să o felicit pe doamna raportor și pe raportorii din umbră, precum și pe experți. Ascultându-i pe aceștia din urmă, am ascultat niște prezentări foarte interesante, însă, așa cum a spus și colegul Țucala, ne trezesc anumite neliniști. Și dacă ne gândim și la punctul 8, mai ales, există mai multe evenimente la care trebuie să ne gândim și trebuie să, să asigurăm securitatea și funcționarea tuturor acestor dispozitive. Întrebarea mea pentru experți este ce se întâmplă când sistemul nu va mai funcționa, când sistemul se va defecta și va exista un haos generalizat în Europa și poate chiar la nivel mondial provocând astfel o, un blocaj generalizat din cauza interconectării acestor obiecte așa zis inteligente. Trebuie să includem, după părerea mea, în primul rând conceptul de responsabilitate și pentru a exista această responsabilitate trebuie să existe și o trasabilitate a informațiilor. Trebuie să avem o pistă de căutare, să vedem uh, de unde vin și încotro se duc toate aceste informații, pentru că um, acest dispozitiv, pentru că acest dispozitiv să ne permită, pe de o parte, să răspundem nevoii de bine și de confort a europenilor, dar și, pe de altă parte, să combatem frauda, contrafacerea obiectelor și să respectăm uh, valorile care ne sunt uh, atât de dragi, cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală și așa mai departe. Având în vedere aceste neliniști, cred că mm, trebuie să intervină sfera publică, sfera politică și aceste neliniști să nu fie rezolvate doar de sfera privată, așa cum se întâmplă în cazul companiei care se supune legislației californiene, care guvernează în prezent internetul. Există mm, nevoia unui sistem de supraveghere pentru a se veghea la interesele cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc. Ultimul vorbitor este reprezentantul Comisiei. am das Wort. Monsieur le Président, merci beaucoup. Um... Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și doamnei raportor pentru toată activitatea. Doamnelor și domnilor parlamentari, vă mulțumesc pentru toate comentariile făcute, care cred eu că merg cam în aceeași direcție cu comunicarea pe care am prezentat-o noi în iunie anul trecut. Domnilor eh, experți, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru contribuție. Contextul cred că a fost foarte bine prezentat de antevorbitorii mei. Vreau acum doar să subliniez o diferență care mi se pare importantă, cea între internetul obiectelor și identificarea prin frecvență radio, despre care am vorbit destul de mult, tehnologia RFID. RFID este o tehnologie deosebită, în timp ce internetul obiectelor este un termen umbrelă care acoperă foarte multe tipuri de tehnologii. Dacă ne gândim la contoarele electrice suedeze care sunt folosite pe scară largă sau uh, uh sistemele folosite în uh, parcări moderne, toate acestea sunt mărci ale unui uh, sistem al viitorului, al acestui internet al obiectelor, dar mm, nu este vorba de un sistem care să utilizeze RFID. Aceasta este o tehnologie importantă pentru Europa. În prezent există uh, două cicluri pe cap de locuitor în Europa și este vorba de o industrie foarte importantă. Însă, ea nu se confundă cu internetul obiectelor. Cele două concepte trebuie să fie diferențiate. Aș vrea să vă atrag atenția asupra două aspecte din comunicare la care ținem foarte mult. Primul se referă la guvernarea internetului obiectelor. Dacă internetul, așa cum îl știm astăzi, a fost și continuă să fie o miză foarte mare de suveranitate pentru toate statele lumii, și mă gândesc aici la punctul 8, de pe ordinea dumneavoastră de zi, guvernarea internetului și acel forum despre care s-a vorbit deja de mai multe ori în această dimineață. Vă invit să vă, gândesc, să vă gândiți la ce discuție s-ar ajunge în momentul în care acest internet ar controla și obiectele din viața noastră de zi cu zi. După cum subliniază comunicarea, credem că este de obligația autorităților publice europene să se sesizeze cu privire la acest lucru și vorbim aici despre guvernarea internetului obiectelor. Și pentru a anticipa într câteva întrebările care vor veni, probabil, și voi reveni cât de curând la aceste întrebări, mai ales cele legate de protecția datelor, este important să ne punem întrebări legate de această guvernare a internetului înainte eh, ca tehnologie să fie pusă în aplicare, să fie mature și înainte ca aceste întrebări să fie formulate de alții și să fim puși atunci în fața unui fapt împlinit. Cine va atribui identitățile în acest nou spațiu al internetului obiectelor? Care va fi jurisdicția competentă? Care va fi locul și rolul autorităților publice? Iată câteva dintre întrebările pe care trebuie să ne le punem și mai sunt și multe altele. Industria și mediul academic au deja un rol important, discută cu organismele de lobby internațional și este foarte important ca organismele publice europene să își îndeplinească bine rolul și responsabilitatea și să răspundem așteptărilor cetățenilor. Nu vreau să intru în detalii legate de protecția datelor, pentru că s-a discutat deja destul de mult despre acest subiect. Aș vrea să vă dau un singur detaliu. În comunicare vorbim despre acel drept la tăcere al cipurilor. Dreptul gândit de anumiți autori, autori în sens larg al cuvântului, și acești autori spun că cetățenii ar trebui să aibă dreptul de a se deconecta din uh, așa numita ambianță inteligentă, așa cum a fost ea numită de unul dintre vorbitorii de azi dimineață. E vorba de un uh, concept mai mult decât, decât un drept propriu-zis. Ar fi interesant să analizăm mai în detaliu acest concept și să vedem ce ar presupune el din punct de vedere juridic și tehnologic. Nu am acum timp să intru mai mult în detalii cu privire la celelalte 12 puncte ale comunicării și planului de acțiune. Însă mă bucur că cel de-al treilea dialogul interinstituțional are loc uh, în prezent. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! bedanke mich herzlich. Frage an die Berichterstatterin. Möchten Sie noch mal das Wort nehmen? Mulțumesc uh, foarte mult. Acum, dacă doamna raportor dorește să intervină din nou, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc experților, reprezentantului Comisiei și tuturor celor care au intervenit. În uh, timpul acestei discuții s-a vorbit despre riscuri, despre preocupări, despre abuzuri și cred că tocmai din aceste motive Comisia a înaintat comunicarea sa. În raport subliniem tocmai aceste lucruri, subliniem faptul că ne confruntăm acum cu o nouă situație, cu o nouă eră a internetului ce ne deschide foarte multe drumuri, foarte multe posibilități, ne poate ameliora calitatea vieții, dar în același timp presupune multe riscuri. Și sunt trei întrebări la care trebuie să răspundem. Prima, așa cum spunea și Comisia, este dacă putem prevedea tot ce se va întâmpla înainte de aplicarea și folosirea tehnologiei, pentru că va fi prea târziu. A doua întrebare. Este foarte important să colaborăm cu experții Um, atât pe domeniul tehnic cât și pe domeniul juridic, pentru că pot apărea probleme cauzate de aceste noi tehnologii, probleme ce vor trebui rezolvate folosind uh, tehnologiile însele. Sunt mai multe întrebări care s-au formulat în timpul uh, dezbaterii. În primul rând, excluderea din punctul de vedere al educației. Această problemă se aplică internetului obiectelor, dar și guvernării internetului în general. E vorba de aspecte actuale care sunt de multe ori trecute cu vederea. Apoi mai este și problema transparenței. Trebuie să legăm acest raport de întreaga noastră strategie legată de tehnologii digitale. Asta am încercat eu să fac și cred că este rezonabil de asemenea să procedăm așa cum a procedat Comisia în comunicare, să avem deci o abordare echilibrată și avem aici o posibilitate care ne va oferi garanții și o viață mai bună până la urmă. Ar fi procesul de autentificare. Deci trebuie să nu privim doar riscurile, ci și beneficiile și trebuie să găsim un echilibru, să înțelegem care sunt avantajele, care sunt riscurile și să fim foarte atenți cu privire la acestea din urmă. Sunt uh, foarte bucuroasă pentru că am primit atâtea comentarii din partea dumneavoastră și voi uh, încerca să preiau toate amendamentele sugerate pentru ca discuția să fie una mai bogată și să reacționăm uh, la timp uh, provocărilor erei internetului. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă spun că 25 martie, ora 12, este termenul pentru depunerea amendamentelor și cu aceasta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc! Meine Damen und Herren, ich darf damit zu Tagesordnungspunkt. Doamnelor și domnilor, Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi și îmi face o plăcere deosebită să-i urez bun venit unui fost președinte al Parlamentului European, care acum vine într-o altă calitate aici, domnul Enrique Baron Crespo, ne va prezenta un raport realizat în cadrul președinției spaniole. Suntem foarte interesați să vă ascultăm, domnule Crespo. Avem uh, toate documentele și am să vă dau îndată cuvântul. Așteptăm cu nerăbdare să vă, să vă auzim. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu. Stimați deputați, dragi colegi, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație, pentru că revin la în această instituție care mi-a fost casă timp de 23 de ani. În primul rând, vreau să vă explic. După cum știți cu toții, nu am mai candidat în iunie anul trecut pentru un loc în Parlamentul European. Am primit o bursă Jean Monnet la Universitatea Castilla Mancha din Toledo și am acceptat o invitație din partea unei mici fundații, Fundația pentru Societatea Informațională. E vorba de o, un, o organizație non-profit belgiană. Am invitație de a lucra împreună cu o echipă tânără, pentru că subiectul societății informaționale este unul de mare viitor. secretarul de stat care se ocupă de aceste subiecte. Am, am discutat cu domnia sa, i-am spus, uh, i-am prezentat dilema mea și domnia sa a sugerat să prezidez un grup de lucru care să aducă la oaltă toți reprezentanții industriei TIC cu o privire spre viitor și mi s-a părut o sugestie interesantă, iar rezultatul acestei activități pe care n-am făcut decât să o coordonez, subliniez că nu am scris eu acest raport, rezultatul, spuneam, este, poate fi găsit în documentul pe care îl aveți acum în față. Dacă îmi dați voie să vă dau câteva explicații referitoare la interesul pe care îl rezim pentru această societate informațională și a comunicațiilor. Mai de mult, înainte ca Spania să adere la comunitatea europeană, am fost ministru al transporturilor și comunicațiilor, comunicațiilor în Spania, pe vremea când negociam uh, aderarea. La vremea aceea am făcut parte din societatea informațională instalând primul telefax la uh, poșta din Madrid. Poate că vi se pare că vă spun povești din Jurassic Park, însă în 1983 acest telefax era tocmai îl descoperisem în Japonia, mi se părea o mașinărie absolut uimitoare. Japonezii nu puteau folosi deogramele chinezești pentru a transmite mesaje cu ajutorul telefaxului și, până la urmă, am ajuns la modalități de a ne îmbunătăți viața folosind tehnologia. Pe vremea aceea, ușierii în sările de reuniune aduceau deputaților plicuri cu alocațiile zilnice. Era ca la obor. ca la piață. Se dădeau bani în plicuri și asta ni s-a părut că nu respectă demnitatea Parlamentului European și am, luat, am încercat să luăm măsuri să modificăm aceste lucruri. Iată cât de mult ni s-a schimbat viața între timp. Am progresat, însă să știți că nu doar noi am progresat. Dacă ne gândim la situația actuală, pe plan global, Japonia și Corea de Sud ocupă în continuare primele locuri legate de mm, tehnologia de bandă largă. India reprezintă o putere importantă, mai ales în ceea ce privește mm, dezvoltarea de software, iar China se axează mai mult pe componentele hard. Vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru pe care l-am învățat din istorie. Există o corelație, o legătură între dezvoltarea libertăților într-o societate și, așa cum s-a întâmplat de multe ori în Uniunea Sovietică, existența unui guvern care încearcă să controleze informațiile și sistemele aferente. Trebuie să ne gândim, ar merita să ne gândim la acest lucru. Cu toate acestea, europenii, noi europenii am înregistrat progrese importante legate de GSM, în telefonia mobilă. Țin minte când au apărut uh, prima dată telefoanele Nokia. Multă lume a presupus că e vorba de o companie japoneză, pentru că era atât de greu să-ți închipui că e o companie europeană, finlandeză. Am progresat, spuneam, însă trebuie spus că și alții au progresat. Aș vrea să mai adaug ceva menționat uh, la ultima dezbatere legată de acest uh, raport. Dacă ne uităm la situația actuală, dacă ne uităm ce se întâmplă în universitățile economice, la cursurile de telecomunicații din Europa, Cei mai buni studenți sunt vânați pentru posturi în California, încă din momentul în care termină universitatea. Asta ar explica întrucâtva succesul firmelor americane legat de folosirea internetului. Cred că în Europa ar trebui să ne gândim mai mult la acest lucru. Acesta fiind, deci, punctul de plecare, să vedem care este valoarea raportului pe care le avem acum în față. În primul rând, după cum știți, rapoartele întocmite de diferite sectoare ale industriei au, în general, tendința de a păstra un așa numit păcat originar. Dacă ne uităm la acest raport, în general vorbind, avem uh, competitori serioși. E prima oară când am adus la aceeași masă actorii majori, operatorii de cablu, de satelit, de telefonie mobilă, sectorul digital, uh, producători din sectorul telecomunicațiilor. I-am adus deci pe toți la oaltă și toți au recunoscut nevoia ca Europa să acorde suficientă importanță sectorului digital. Nu vreau să vă răpesc foarte mult timp, vreau să vă spun doar că în acest raport există și un sumar de lucru. Primele pagini sunt în engleză, apoi urmează traducerea în germană, franceză și spaniolă sunt rezumate principalele puncte din raport și sunt câteva informații chiar interesante. În primul rând, se spune că cifra de afaceri a industriei este de 718 miliarde de euro, care ar putea să se dubleze în șase ani. Această industrie probabil va crea cele mai multe locuri de muncă în Europa. Deja angajează un număr foarte mare de oameni, peste 6 milioane de angajați. Legat de investiții, vorbim despre o sumă de peste 35 de miliarde și, în același timp, acest domeniu ajută la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Dacă reducem nevoia de transport, de deplasare fizică, și până la urmă asta este unul dintre rolurile ca computerelor, atunci firește că această industrie um, reduce și emisiile. Acesta este un punct de plecare important într-un moment în care asistăm la convergența a trei factori importanți. În primul rând, în cadrul celei de-a doua comisii Barroso, s-a creat un portofoliu pentru Europa digitală. În al doilea rând, strategia și raportul referitor la Europa 2020 și, în al treilea rând, vorbim despre perspectiva financiară. Punctul comun este raportul um, realizat de Filipe Contales, fostul ministru al Spaniei, un raport primit cu foarte mare interes de, de toată lumea. Vreau să vă mai spun și că de curând, acum două săptămâni, la Bruxelles, a avut loc o întâlnire prezidată de două think tank-uri. Primul dintre ele numit Notre Europe, Europa noastră. De fapt, au participat 40 de think tank-uri în această întâlnire. Probabil că le cunoașteți pentru că se ocupă în general de aspecte uh, europene. Am uh, făcut parte din prezidiul acestei reuniuni și am subliniat atunci că experții și, și am observat că experții noștri nu au spus foarte multe despre viitorul digital al Europei. Au vorbit despre lucruri importante, sectorul automatic și situația lui din prezent, însă nu s-a făcut nicio prezentare a importanței Europei digitale. Cred, deci, că este foarte util ca această comisie a Parlamentului să aibă acum un rol atât de important. Salut, deci, raportul pe care îl veți vota, întocmit de doamna Castillo, compatriota mea, și cred că este momentul potrivit pentru un astfel de raport. În ceea ce privește conținutul raportului, el menționează nevoia de a echilibra mediul concurențial, de a înlătura orice obstacole și de nevoia unei piețe interne funcționale. S-au propus mai multe măsuri pe care le puteți găsi în raport, dacă aveți timp să-l, să-l răsfoiți, deși știu că în general eurodeputații sunt foarte ocupați, dar uh, poate că măcar sumarul de lucru apucați să-l citiți. Sunt multe puncte importante pe care ar trebui să le subliniez. În primul rând, am vorbit deja despre asta, rolul uh, sectorului TIC în cadrul productivității și creșterii economice este un element de o importanță strategică pentru viitor. Și asta se vede în cazul celor mai competitive economii din Uniunea Europeană, cele nordice mai ales, Aici sectorul TIC este foarte dezvoltat. În orice caz, este vorba de un punct important pentru dezvoltarea viitorului. Dacă e să garantăm competitivitatea Europei în, într-o lume în care devine din ce în ce mai greu să fii competitiv, este important acest lucru. Al doilea punct este durabilitatea. Am menționat reducerea emisiilor de dioxid de carbon, însă, vedeți, că nu e vorba doar despre evitarea transportului uh, fizic. Dacă se dorește reducerea consumului de energie atât în sectorul public cât și în cel privat, acest uh, lucru este esențial. Trebuie să folosim din ce în ce mai mult sisteme computerizate pentru a reduce consumul de energie, nu doar acasă, ci și în sistemele de transport. Un alt punct cu relevanță pentru provocările ce ne așteaptă în viitor este elementul creativ al lumii digitale. Sigur că reprezentanții industriei au propriile puncte de vedere. Este, spuneam, un punct important și dorim să promovăm o piață unică reală și să înlăturăm barierele. Cosas que no son las mismas. Una de ellas es la protección de la propiedad intelectual y otra es de... Protecția drepturilor de, drepturilor de proprietate intelectuală este un aspect, precum și dezvoltarea drepturilor de autor. De unde decurg o serie de probleme care sunt importante pentru piețele naționale distincte. Aș adăuga faptul că trebuie promovată piața unică în folosul consumatorilor, dar când este vorba de creație științifică și artistică, acesta este un activ important care a jucat un uh, rol important nu numai în trecut, dar va juca și în viitor. Și se pun o serie de întrebări. De exemplu, dacă analizăm întregul proces al uh, digitalizării culturii, atunci apare problema încrederii nevoia unor mijloace de protejare a drepturilor utilizatorilor. S-au uh, făcut dezbateri pe tema raportului doamnei Cucet și s-a ridicat uh, problema importanței protecției datelor. Există legi, există și cart Carta Drepturilor Fundamentale, care include drepturi, include protecția datelor. Am fost un membru al Parlamentului Spaniol din 77, când s-a elaborat Constituția noastră. Nu ne-am ocupat de protecția datelor așa cum se face în prezent, pentru că situația era alta. În ceea ce privește accesul pe piață, conform experienței mele în cadrul Comisiei uh, Internaționale pentru Comerț, mi-a dovedit că în această fază a rundei Doha, așa zisele călătorii, problemele comerciale care privesc proprietatea intelectuală și acordurile privind tehnologia informației sunt niște subiecte foarte dezbătute și sunt în curs unele modificări importante. o țară a avut un, o influență importantă în acest sens, în, în aceste dezbateri, și anume China, China. Iar aderarea Chinei la Organizația Mondială a Comerțului a dat naștere unor dificultăți pentru autoritățile chineze uh, deoarece trebuiau să accepte niște principii noi. În ceea ce privește accesul pe piață, trebuie să sprijinim punctul de vedere că toată lumea trebuie, trebuie să, să respecte regulile. Mai există și problema poverilor uh, fiscale asupra sectorului. Există și o anumită discriminare de care trebuie să se țină cont pe, pe larmul pieței. Întreprinderile sectorului au uh, reușit să facă față provocărilor cu care ne confruntăm toți europenii, aici în instituțiile europene, încercăm să punem deoparte diferențele, să le rezolvăm și este important ca autoritățile, Comisia, Parlamentul European, precum și Consiliul, să recunoască importanța crucială a sectorului pentru viitorul nostru. Aș dori să închei cu trei idei. care sunt și ale mele proprii, dar decurg și din acest report și sunt, revela, revel, sunt importante pentru dumneavoastră. Cred că, în primul rând, această discuție trebuie văzută în contextul ei politic. Recunoașterea drepturilor, drepturilor uh, consumatorilor, cetățenilor la serviciile de bandă largă deja este consfințit în uh, legislația multor uh, state, cum ar fi Finlanda, Estonia și Spania, nu știu dacă și în alte țări. Deci există o recunoaștere acestui drept, menționată și în raportul domnului Castilio, și nu ne referim aici la sectorul uh, privat care își exploatează poziția sau simple coridoare de comunicații, ci este vorba de un drept pentru toți cetățenii. În alte cuvinte, toți cetățenii Uniunii Europene, indiferent că locuiesc în România sau uh, la cercul polar în Finlanda sau în Creta sau oriunde, toți s-ar bucura de acest drept, drept, iar autoritățile trebuie să se ridice la înălțimea acestei provocări. Cred că acest lucru va avea consecințe asupra bugetului. Cred că în Estonia am observat cum fondurile structurale și de coeziune, iar în Spania ar fi vorba despre infrastructuri fizice, acestea pot avea prevederi și pentru serviciile de bandă largă. Prin urmare, există consecințe politice ale adoptării acestui drept, Și mai există două probleme controversate la care m-am referit și care apar în prioritățile uh, președinției spaniole. În primul rând, importanța drepturilor de proprietate intelectuală, care trebuie adaptate noilor condiții, mai ales când există o piață internă. Un aspect inițial ar fi faptul că sistemele pe Europa, în Europa continentală datează încă de pe vremea Revoluției franceze, când s-a recunoscut uh, dreptul de proprietate intelectuală. Mai există și dreptul de autor, dreptul de a reproduce lucrările, care are de-a face nu numai cu drepturile creatorului, ci Este un drept care, origine, care, care își află originea în uh, Marea Britanie și este foarte bine reprezentat în SUA. Multe firme de management prezintă acest fenomen. Nu este vorba doar de o poziție de monopol. Este vorba despre un simplu bun care poate face obiectul comerțului sau este mai mult? Uh, internetul a dus la unele schimbări foarte ample în, în sectorul audiovizual, în sectorul editorial. Apoi, cum putem sprijini drepturile utilizatorilor și consumatorilor? Există o propunere a unei carte cu mecanisme de apărare eficientă a drepturilor consumatorilor și mai există și problema importantă a pirateriei. Poate că cineva din sectorul bancar Poate cineva să, să financeze terorismul internațional? Sau poate fi vorba despre pornografia infantilă? Probleme care nu pot fi rezolvate doar pe baza legislației interne ale unui singur stat membru. Viitorul mass mediei, nu numai al celei audiovizuale, dar și al celei scrise, Mass media din toate țările noastre sunt deja online și deja au luat măsurile necesare pentru a putea supraviețui, asigurându-se că și conținutul este protejat de drepturi de autor. Vă mulțumesc din nou pentru ocazia de a vă face această prezentare. și dați-mi voie să vă spun că a progresa în Europa, pentru progres, Europa digitală este una dintre căile principale. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Vorbesc în numele întregii comisie, comisii Doamna Reira a, fost, a pus prima întrebare. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu, îi mulțumesc domnului Enrique Baron pentru prezența sa. După cum spuneți, domnule președinte, a fost și președinte al Parlamentului European, dar și președinte al grupului meu și doresc să-l felicit pentru activitatea sa de coordonare și pentru realizarea acestui raport cu contribuții din partea industriei TIC europene. Acest raport subliniază din nou rolul cheie pe care îl joacă sectorul TIC în Europa, reunind rețele, rețelele viitorului. Tehnologiile acestea, utilizate corect, pot duce la reducerea consumului de producerii de bioxid de carbon, pot îmbunătăți calitatea serviciilor publice, pot duce la crearea de noi locuri de muncă, pot ajuta la formarea forței de muncă europene pentru secolul 21 și ajută Europa să devină mai competitivă pe plan global. Ca să se întâmple aceste lucruri, trebuie să avem o acțiuni, acțiuni coordonate în Europa. Mai ales în ceea ce privește întreprinderile. Acest studiu, coordonat de domnul Baron, reprezintă un important pas înainte În sfârșit avem de-a face cu un sector care vorbește pe o singură voce, care vorbește despre ceea ce îi reunește și nu despre ceea ce îi deosebește. Există și pachetul Telecom, care a implicat o serie de dispute între vechile monopoluri și noi operatori din uh, domeniul radiodifuziunii și telecomunicațiilor. Au fost concurențe între uh, firmele de satelit și uh, monopolurile mai vechi. În acest raport se prezintă o, o serie de recomandări pentru președinția spaniolă care trebuie văzute împreună cu agenda digitală propusă de domnul Castilio. Vedem că există acum, conturându-se o nouă dinamică, de care cred, sper că vor ține cont uh, instituțiile europene în viitor. Provocările pentru societatea digitală sunt enorme și pentru a le face față este nevoie de un sector TIC care să fie inovator, competitiv și, mai presus de toate, unit în jurul unor principii generale. Cum credeți că ar putea contribui instituțiile europene pentru a încuraja cooperarea dintre operatorii din sector? O altă întrebare se referă la ce spuneți privind piața digitală doar o, un mic procent din tranzacții în Europa folosesc acest sistem. Deci trebuie să recuperăm ce am putea face noi, instituțiile. Vă mulțumesc din nou, domnule Enrique Baron. Suntem bucuroși să vă avem din nou aici în uh, Parlamentul European și aștept. Mulțumesc. Castillo. Vă mulțumim, doamna Del Castillo. Vă mulțumesc și eu, domnule președinte. Eu n-am uh, întrebări de formulat, ci câteva observații. În primul rând, dorim bun venit domnului Baron. Ne face plăcere să-l vedem astăzi la această ședință a comisiei noastre. Aș dori să vă îndrept atenția asupra unor lucruri spuse deja cu privire la această revoluție digitală. Desigur, este o serie întreagă de componente implicate în această revoluție. Sperăm, desigur, că Europa va putea să profite la maximum de oportunitățile oferite de această revoluție pentru a se realiza într-adevăr o dezvoltare reală a societății europene prin crearea de noi locuri de muncă, prin îmbunătățirea societății în general și asta datorită revoluției digitale. Acest sector joacă un rol de lider din acest punct de vedere în materie de a crea noi oportunități pentru Europa. Sunt sigur că, din acest punct de vedere, președinția spaniolă v-a oferit uh, foarte mult sprijin în pregătirea acestui raport. Dumneavoastră ați încercat să includeți rolul jucat de diferite instituții și de diferite sectoare industriale, sublinind această sinergie care trebuie să ne ducă în direcția justă. Spuneți că trebuie să creăm condițiile adecvate pentru a permite realizarea unor beneficii maxime în Europa. În ceea ce privește spusele doamnei Maturel cu privire la pachetul Telecom, cred că este, cred că este urgentă în prezent punerea în aplicare a acestui pachet Telecom. Trebuie să avem toate standardele și instrumentele de care avem nevoie pentru a ne putea întrepta într-adevăr în direcția justă, să ajungem acolo unde vrem, și anume la o piață unică din acest punct de vedere. Vrem ca cetățenii să poată fi implicați și să participe la această nouă eră digitală. În același timp, să aibă, să se bucure de protecția dreptului la viață privată. Dacă privim lucrurile în termen de alb și negru, putem într-adevăr identifica o serie de probleme, probleme specifice. Dacă ne uităm la industria digitală, din punct de vedere al fiecărui sector implicat. Aici, din punctul meu de vedere, Parlamentul are foarte multe lucruri de făcut. Vreau să trag un semnal de alarmă, de fapt. Trebuie să ajungem la o abordare echilibrată în materie de industria digitală, în materie de uh, ITC. Pentru că există acolo și interese care vin în conflict. Dacă ne uităm la agenda digitală, sau mai bine zis la agendele digitale la plural, vom avea un vot al Parlamentului curând, vom avea un raport al Comisiei la finele aprilie, vom avea o întâlnire organizată de președinția spaniolă la Granada, vom avea discuții în Consiliu, toate aceste activități vor duce la diferite tipuri de standarde, la legis- diferite tipuri de legislație și aici trebuie să ne asigurăm într-adevăr că există un anumit grad de coordonare pentru a ne îndrepta într-adevăr într-o direcție cu adevărat durabilă. Ascultându-l pe domnul Baron, am gândit că raportul domniei sale ne arată că există într-adevăr această sinergie că există o abordare comună, abordare comună care duce la oaltă sectorul industrial, sectorul privat și instituțiile politice, toate aceste organisme sunt hotărâte să se asigure că Europa devine într-adevăr un lider în era digitală, că rămânem în frunte în materie de tehnologii digitale. Cred că acest raport, într-adevăr, contribuie la realizarea acestui lucru și ne duce mai aproape de agenda strategică pe care o vom discuta. Cred că, într-adevăr, acum este momentul să avem această discuție. Pentru că, deocamdată, lucrurile s-au pus în mișcare și se mișcă. Avem atâtea propuneri prezentate în momentul de față și, prin urmare, este deosebit de important ca acestea să fie bine coordonate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, doamna Carvalho. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, autorului prezentării acestui raport. Raportul subliniază importanța acestor tehnologii în materie de realizarea eficienței energetice și de reducere a nivelurilor emisiilor de carbon. Pentru viitor, o provocare majoră va fi eficiența utilizării resurselor naturale, de la apă la minereuri și așa mai departe. Și strategia Uniunii Europene, strategia 2020, se concentrează foarte mult pe utilizarea eficientă a resurselor, numai pe eficiența energetică. Întrebarea mea este următoarea. V-aș ruga să comentați asupra următorului lucru. În ce mod tehnologia informației și a comunicării poate spori eficiența și productivitatea a utilizării resurselor naturale, pentru că, încă o dată, acest aspect va fi foarte important, deoarece Europa va trebui să concureze cu restul lumii pentru minereuri esențiale, de exemplu. Vă mulțumesc! Domnul Odi? Vă mulțumesc. Am să încep în spaniolă. Sunt extrem de bucuros să vă văd aici, înapoi în vechea noastră casă. Noi am colaborat și în trecut în Comisia pentru Comerț Internațional, unde dumneavoastră erați președintele comisiei respective. Cum am să trec la franceză? Engagement euh, sur... Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru eforturile făcute, domnule Aspo vorbim pe de-o parte despre conținut, însă constatăm totodată că pe că în anumite regiuni europene apar falii digitale, ceea ce nu acordă aceleași șanse uh, cetățenilor. Nu sunteți de părere că a sosit momentul pentru un mare plan de investiții european în mai multe domenii, energie, spațiu, însă să implicăm tehnologii noi pentru a înțelege mai bine conținutul și performanțele. Nu ar fi nevoie de un plan de investiții pentru ca toți cetățenii să aibă acces la toate infrastructurile digitale. Danke sehr. Letzte Frage. Vă mulțumesc. Doamna Thompson. Doresc și eu să vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi la ședința noastră. Fără îndoială, energia și industria digitală au un rol important în contextul competitivității europene. Sigur că toată lumea trebuie să aibă acces la TIC. Știm că în prezent există o depopulare a anumitor regiuni în Europa și constatăm totodată că există regiuni cu probleme, pentru că tehnologia de bandă largă nu este dezvoltată suficient. Iată deci un element esențial pentru regiunile ultraperiferice tehnologia de bandă largă trebuie să fie perfecționată. Foarte multe lucruri se fac în prezent cu ajutorul internetului, de exemplu e-learning. De multe ori consultăm motorul de căutare Google mai degrabă decât să ne adresăm mediului academic nu trebuie să vorbim doar de tehnologia resurselor tehnologice, ci și despre resursele umane. O, un procent mare al populației europene nu utilizează internetul. În Danemarca, țara mea, există acces la internet peste tot, însă doar 20% din populație utilizează internetul. E vorba de o problemă de democrație. Traversăm o criză economică. Oamenii își pierd locurile de muncă și majoritatea celor care și-au pierdut locul de muncă sunt exact cei care nu au competențe informatice. În plus, copiii care au probleme la școală sunt de cele mai multe ori copiii unor uh, oameni care nu au acces la internet și nu au competențe digitale. Deci nu vorbim doar despre accesul propriu-zis la internetul de bandă largă, ci și despre cunoștințe. Mulțumesc! Domnule Baron, dacă doriți să ne răspundeți. În primul rând, v-ați referit la colaborarea dintre instituții și la răspunderea acestor instituții. În primul rând, dacă vorbim de accesul la comunicare în bandă largă, e bine, dacă vrem să introducem aceasta, da, răspunderea revine instituțiilor. Dacă vrem să avem sectoare competitive în Europa, care să ne permită să fim competitivi și la nivel mondial, atunci, în mod logic, Europa digitală va juca un rol strategic în viitor. Și în acest sens va trebui să vedem o colaborare între instituții. Instituțiile vor trebui să-și asume, să-și asume răspunderi clare spunea că doar 7% dintre tranzacțiile pe internet sunt transfrontaliere. Dacă ne uităm la ceea ce fac uh, marile întreprinderi, vreau să fac reclamă gratuită aici, dar dacă ne uităm la ce face compania Telefonica sau Orange sau alte întreprinderi, companii similare, ele colaborează, însă în același timp încearcă să ocupe o poziție majoră pe piața europeană. nu mai vorbim de piețe naționale, limitate. Și la fel, dacă ne uităm la dezvoltatorii de programe de calculator, situația este aceeași. Trebuie să ne asigurăm că nu există bariere și că nu există discriminare. Întrebarea cu privire la protejarea dreptului de proprietate intelectuală. Domeniul este unul extrem, extrem de delicat. În materie de legislație nu există una clară la nivelul Europei. N-aș sugera că trebuie să modificăm tratatul de la Lisabona. Nu e momentul, cel puțin nu acum. Însă consider că dacă vorbim de o carta a drepturilor de proprietate intelectuală, va trebui să dăm acolo dovadă de logică și consistență. Există o, o carte a drepturilor fundamentale. Și acesta va avea o serie de consecințe. Proprietatea intelectuală este o formă de proprietate. Nu se referă la nimic fizic, concret, e vorba de proprietate intangibilă, proprietate intelectuală. Aici vă vorbesc din propria mea experiență Eu sunt uh, președintele Fundației AELI. Asociației Dali, Asociației Muzeului Dali. Noi încercăm să promovăm moștenirea acestui artist și, desigur, ne asigurăm că dreptul de proprietate intelectuală este protejat La acest gen de lucruri ne referim când vorbim de protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. A trebuit de asemenea să investim foarte mulți bani pentru a apăra acest drept de proprietate intelectuală și vă spun acest lucru pentru că, într-adevăr, asta este un subiect care ține și de cultură și de, de dimensiunea juridică, dar este un subiect de mare actualitate. Vă mulțumesc pentru spusele dumneavoastră, doamna Del Castillo. Valoarea acestui raport și meritul acestui raport este că atrage atenția într-adevăr asupra oportunităților acestui sector și subliniază importanța acestuia. Dacă, de exemplu, ne uităm cum se administrează astăzi resursele de apă, nu numai în țara noastră, dar în zona mediteraneană, în ansamblu. E bine, e foarte important să se folosească aici tehnologii care să permită economisirea resurselor de apă. De asemenea, dacă uităm la energia eoliană și la alte sectoare, consider că în prezent introducerea tehnologiilor informației și a comunicării este absolut esențială, nu pentru a duce la economisiri, la economii, ci și la eficientizarea resurselor existente. TIC-ul este un partener major pentru un, într-un viitor mai ecologic al Europei. Prietenul meu, domnul Odi, îi spun că într-adevăr există această fractură, falie digitală nu doar teritorială, ci și legată de alte criterii. Am uh, menționat acest lucru când am vorbit despre dreptul tuturor cetățenilor să aibă acces la internet. Este evident că dacă recunoaștem acest drept, trebuie să fim consecvenți și deci să facem investițiile necesare. Deocamdată cea mai mare parte a investițiilor provin din sectorul privat. Și, firește, pe um, în țări cum ar fi Japonia sau Corea, politica în acest domeniu este foarte intensă, foarte activă, însă Trebuie să existe finanțare din bugetul național. Întrebarea mea este dacă recunoaștem aceste drepturi și dacă suntem consecvenți, gândindu-ne la următoarea perspectivă financiară, este evident că în momentul în care vorbim despre politici de coeziune regională și socială, după părerea mea, nu putem vorbi doar despre investiții fizice în infrastructură, drumuri, autostrăzi, căi ferate și aeroporturi. Trebuie să ne gândim și la alt gen de, de infrastructură care pot favoriza alegerea cetățenilor cu privire la locul unde doresc să trăiască. Vă dau un exemplu la 150 de km de Madrid, există un oraș în uh, care peste câteva luni, prin care peste câteva luni va trece TGV-ul. Cei care lucrează în zona respectivă deocamdată au um, doar acces la internet wireless, dar acum se gândesc că au nevoie de uh, internet prin fibră optică pentru a putea dezvolta tehnologiile necesare. E o problemă care nu stă doar în mâinile reprezentanților industriei. Sigur că reprezentanții industriei poartă și o discuție foarte importantă, sunt Însă, însă nu ei sunt uh, cei care pot rezolva problema. Autoritățile publice sunt cele care decid și cred că deocamdată n-a sosit momentul să discutăm aceste aspecte din punct de vedere bugetar. Însă, în momentul în care apar uh, probleme, imaginația uh, sporește și ea. Y ligando con la contestación al señor eh, Odí, y ha hablado del despoblamiento, y ha hablado también del problema en relación Domnule Thompson, și noastră vă refereați cam la aceleași lucruri. Vorbeați de problemele pe care le avem în materie de abordări diferite și de nivele diferite de cunoștințe între generații. <clears throat> Într-adevăr, încercăm cu toții să transmitem cât mai eficient mesajul nostru către cetățenii Europei. Ei nu votează, nu prea știu ce se întâmplă aici, la nivel central, în Bruxelles, Asta înseamnă că în prezent mai bine de 50% dintre tineri uh, își găsesc uh, debușeul cultural pe internet. E Twitter, e Facebook, astfel de rețele de comunicare administrate de americani. Avem televiziune pe internet în prezent. Deci de ce să încercăm noi să folosim aceste tehnologii pentru a comunica mai bine cu cetățenii Europei și cu viitorii cetățenii Europei. Mai mult, trebuie să facem acest efort. Trebuie să avem politici active în acest sens și dacă ne referim tot la aceste discrepanțe digitale menționate anterior aici, trebuie să recurgem în mod creativ la tehnologia informației și a comunicării, pentru că Într-adevăr, doar undeva între 20-30% din cetățenii Europei au acces sistematic la internet. Vorbim de o nouă elită socială, ceea ce duce la accentuarea discrepanțelor sociale. Noi trebuie să, să simplificăm accesul cetățenilor la internet. Și am văzut exemple în acest sens, computere disponibile la primării, în alte clădiri cu destinație publică tocmai pentru a permite unor uh, bătrâni ca mine. Eu la 50 de ani nu știam să folosesc un computer, dar acum câțiva ani mai târziu uh, am ajuns să folosesc computerul în fiecare zi, trimit scrisori, e-mail și așa mai departe. Și este foarte, foarte important să realizăm acest lucru trebuie ca internetul să fie disponibil și unei bunicuțe care stă într-un sat de la munte, undeva în Alicante, și să poată vorbi această bunică cu nepoții ei care sunt la serviciu în Olanda. E important ca persoanele din această generație, bunicii, să poată folosi internetul. Aici cred că sectorul industrial ne poate ajuta foarte, foarte mult, însă la urma urmelor, deciziile politice trebuie să fie luate la nivel politic, trebuie să încurajăm sectorul industrial în această direcție și inițiativa aici revine guvernelor europene și instituțiilor europene. Ceea ce faceți noastră în prezent, consider eu, este o muncă de pionierat și pentru aceasta vă felicit. Deci vă mulțumesc Ați arătat atât interes, de mult interes în raportul meu și vă mulțumesc pentru întrebările noastre. Sper că toate răspunsurile să vă ajute în activitatea noastră viitoare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu foarte mult, domnule Crespo. Vă mulțumesc pentru discuții, pentru prezentare, pentru informațiile oferite și pentru vizita noastră. Vă așteptăm cu plăcere oricând. Doamnelor și domnilor, aș dori să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume punctul 5, dar acesta a fost amânat. Prin urmare, trecem la punctul 12, Uniunea pentru Mediterana. Doamna raportoare, Niki Țavela, este aici și o să-i dăm cuvântul acum. Vă rog să o ascultați cu atenție. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc, doamne președinte. Propunerile pe care le-am formulat legate de Uniunea pentru Mediterana sunt destul de concise, subcinte și sper că includ tot ce ar trebui. Din motive tehnice, convenisem să prezentăm propuneri eh, scurte, însă pentru o mai mare claritate am transmis colegilor o propunere puțin mai amplă, mai detaliată cu privire la recomandările pe care ar trebui să le facem cu privire la Uniunea pentru Mediterana din punctul de vedere al Comisiei ITRE. Primul text pe care îl aveți în față, și anume propunerile codificate, prezintă în primul rând o introducere care vorbește despre inițiativele în regiunea Mediteranei. În cadrul acestor inițiative putem menționa mai multe acțiuni. Este important, deci, să dispunem de toate inițiativele politice în care putem face trimitere pentru a ne iniția acțiunile pe care le dorim. Asta este în partea introductivă. Urmează apoi partea referitoare la infrastructură și aprovizionarea cu energie. Și aici lucrurile sunt uh, succinte, vorbesc despre necesitatea de a extinde și de a întreține rețelele de aprovizionare cu energie, fie că este vorba de rețele de alimentare cu gaz natural sau cu petrol. Subliniez aici și importanța existenței energiei solare în regiunea Mediteranei. Și ajungem astfel la punctul 4, unde solicităm să se pună în aplicare un cadru de reglementare care să permită garantarea activităților întreprinderilor în regiunea respectivă. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, după părerea mea, cooperarea economică este elementul cel mai important care ar putea în mod realist să asigure elaborarea și punerea în aplicare și crearea practică a unei piețe unice mediteraneene sub uh, tutela Uniunii Europene. Propunerea, uh, propunerile Comisiei ITRE au un rol hotărător, după părerea mea, chiar mai mult decât propunerile de ordin politic. Un rol hotărător, spuneam, pentru viitorul cooperării în uh, euro-mediteraneene. Iată de ce, domnule președinte, am formulat mai multe propuneri, recomandări pe care vi le-am distribuit de asemenea. Deci, propuneri mai detaliate și, după cum spuneam, o parte dintre aceste recomandări vor fi prezentate sub forma unor amendamente la textul final. Dragi colegi, sunt uh, mai multe elemente în aceste recomandări care nu apar în raportul propriu-zis. Paragrafele suplimentare ale acestor recomandări pe care vi le-am distribuit sunt hotărătoare pentru cooperarea euro-mediteraneană. Vorbim despre diferite forme de energie. Există propuneri concrete referitoare la energia solară și cea eoliană și prezentăm și propuneri eh, referitoare la mm, universul eh, afacerilor. În fine, domnule președinte, raportul este succint și concis. Aș vrea să țină seama colegii de, și de textul anexat care reia diferitele mele recomandări. În al doilea rând, aș vrea de asemenea să nu uite colegii faptul că mai multe paragrafe din textul uh, distribuit anterior vor fi, spuneam, prezentate ca amendamente la textul principal și aș vrea să contez pe sprijinul colegilor. Mulțumesc! Mulțumesc! pentru această prezentare concisă, însă să știți că avem o problemă cu timpul. Este cineva de la alt grup care dorește să intervină pe această temă? Doamna Cumi. Mulțumesc. Sunt raportor din umbră din partea PPE pe acest subiect. Și așa cum a spus doamna raportor, și eu consider că e important să propunem, să facem propuneri practice. Bazinul Mediteranei trece printr-o perioadă de dificultăți economice. Iată de ce, după părerea mea, este esențial să oferim stimulente prin intermediul unor propuneri practice pentru a reporni, a restarta economia. Materiile prime sunt un subiect foarte important. Ele constituie una dintre bogățiile zonei și este importantă colaborarea instituțiilor financiare europene, cum ar fi BEI, care are un fond pentru Mediterana, toate acestea susținute și de cooperarea dintre autoritățile locale și regionale din bazinul Mediteranei. Sunt 100% de acord cu dezvoltarea infrastructurii pentru energie, inclusiv uh, energia solară și eoliană. Însă este la fel de important și dezvoltarea structurilor pentru transmitere de date, structurile TIC, care reprezintă o bună modalitate de a asigura o dezvoltare mai coerentă pe piața internă, o parte din aceasta fiind în bazinul Mediteranei. Practicile comerciale pot fi utilizate pentru dezvoltarea sistemului și vreau să mai spun că voi încerca să propun niște amendamente în acest sens. Mulțumesc. Äh, Mulțumim. Nu văd să mai dorească altcineva să intervină. Ba da. Vă rog, domnule. Mulțumesc. Este foarte importantă sprijinirea acestei inițiative. Bazinul Mediteranei reprezintă un, o ocazie foarte bună de colaborare între diferite societăți, inclusiv societățile populare din Africa își pot dezvolta relațiile comerciale, iar uh, partea europeană, bazinul Mediteranei, contribuie și ea. Italia, Franța fac parte din această zonă, însă există și țări din regiunea Balcanilor care nu sunt la fel de dezvoltate din punct de vedere al um, tehnologiilor informaționale. O politică unică ar putea fi de ajutor în dezvoltarea acestor zone din urmă și um, pentru ajutarea regiunii în general. Este, după părerea mea, o inițiativă bună bine gândită și măsurile sugerate aici cred că ar trebui să se bucure de sprijin. Mulțumesc! Mulțumim! De data asta chiar nu cred că mai este nimeni care dorește să intervină. Doamna Tavela, doriți să adăugați ceva? Vă dau din nou cuvântul? Nu, domnule președinte, mulțumesc, nu mai vreau să adaug nimic. Dann bedanke ich mich herzlich. Ich möchte Sie darauf hinweisen. Mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, termenul de depunere a amendamentelor este ora 12 pe 23 martie. Și am stabilit ca amendamentele să fie înaintate doar în engleză și asta pentru că va fi mai ușor să procedăm astfel. Sunt foarte multe termene, limită de depunere și asta este decizia pe care am luat-o. Și doamna Țavela a înaintat textul său în engleză, deci vă rog amendamente în engleză până la 23 martie, ora prânzului. Urmează apoi o dezbatere pe acest subiect. Vă mulțumesc, am încheiat și cu acest punct de pe ordinea de zi. Următorul este punctul 6, este o discuție cu noul director general al DGNR, domnul Filip Lău, care urmează să apară. Sie sprechen auch noch Deutsch, das wird ja immer sympathisch. <laughs> Ja, aber wenn ich das mal so... Puteți vorbi limba germană? Bine ați venit, domnule Lou. Mă bucur să observ că la scurt timp după intrarea în serviciu uh, v-ați luat uh, sarcinile în primire, ați venit și cu o parte dintre angajați. Îmi pare rău că sunt prezenți puțin dintre colegii noștri ceea ce nu este uh, dovadă de politețe. Sigur că oamenii sunt uh, în clădire. Vă mulțumesc pentru faptul că v-ați prezentat și vă rugăm să vă pre prezentați activitățile. Ne bucurăm să vă avem printre noi. Acum avem ocazia unor schimburi uh, de informații mai ample. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a începe un nou parteneriat cu uh, noul, uh, noua direcție pentru energie. Multe s-au făcut în vechea comisie pentru consolidarea legăturilor cu Uniunea Europeană pentru domnul Günther și pentru mine este de datoria noastră să vă asigurăm de cooperarea noastră în luarea unor decizii importante la nivel european, asigurându-ne că Europa dispune de surse de energie sigure, curate, ecologice, la prețuri bune, accesibile. Și sper să nu vă surprindă dacă voi repeta această frază de, de mai multe ori pe următorii 3-4 eh, ani. Cum spunea domnul eh, comisar, ne-am luat unele angajamente privind evoluțiile viitoare pe scurt, aș dori acum să menționez ideile principale privind planul de acțiune pentru 2010 și pentru anii care urmează și să vă adresez unele cuvinte privind modul în care suntem organizați în cadrul Direcției pentru Energie. Am avut multe contacte bilaterale cu această comisie și sper să putem să le continuăm și este foarte important să vă vorbim în calitate de grup. Evident că noua comisie a pornit, a început printr-o declarație privind felul în care vede viitorul Europei până în 2020, după care s-a revenit asupra problemei unei economii inclusive, inteligente și ecologice și trebuie să avem multe de făcut în domeniul energetic. Avem un plan de acțiune pus la punct, deși aș prefera să-l numesc strategie. Este nu doar o listă de măsuri, ci o strategie care va conține măsuri practice vizând uh, realizarea obiectivelor conținute în strategia europeană până în 2020 pentru a asigura funcționarea unei piețe unice energetice europene și pentru atingerea obiectivelor 20-20-20 conținute în pachetul privind schimbările climatice. observăm, v-ați întrebat de ce nu am propus pentru anul acesta uh, aceste măsuri, ci pentru 2011. În primul rând, pentru că trebuie să ne consultăm, în primul rând, cu, cu dumneavoastră, dar uh, evident că și cu statele membre și cu toate părțile interesante, interesate și propunem să începem producând un raport intermediar pentru Consiliul pe probleme energetice din luna mai, care să deschidă calea unor examinări mai în adâncime acestui plan de acțiune până la adoptarea sa de către Comisia pentru Energie în 2011. Iar dumneavoastră vă juca un rol important în discutarea acestui document. După cum s-a menționat și la audiere, domnul comisar nu uh, dorește să producă o serie uh, întreagă de inițiative, ci s-ar axa pe facerea, pe asigurarea funcționării uh, reglementărilor actuale. Chiar și al doilea pachet energetic trebuie eficientizat și menționez problema de elaborarea unor coduri pentru interconectarea rețelelor noastre, astfel încât piețele să fie conectate nu numai în ceea ce privește asigurarea celor mai bune surse de energie pentru întreprinderi și uh, utilizatori, dar să asigure și siguranța aprovizionării. Există și discuții privind siguranța aprovizionării cu gaze naturale, o altă reglementare de care se ocupă Parlamentul intensiv. Energiile regenerabile și tehnologiile fără emisii de bioxid de carbon fac uh, parte din agenda de decarbonizare care uh, care face obiectul atenției noastre, pe lângă planul de acțiune. Și în acest sens, până în 2050, elaborăm scenariile necesare pentru atingerea acestor obiective, printre care decarbonizarea transportului. Garant dezvoltarea unor infrastructuri mai bune, un subiect menționat de colegii dumneavoastră privind regiunea Mediteranei, dar sigur că trebuie să avem în vedere și potențialul unor revoluții în zona Mării Nord, Baltice și în zona Mediteranei, dar și în zona de sud și de sud-est, coridorul sudic. Anul acesta, în paralel cu activitatea privind planul de acțiune pe următorii 50 ani, vom prezenta, după cum știți, și un uh, pachet pentru energie privind crearea unei uh, rețele mai uh, integrate și un mai bun acces la resursele energetice. Mulți membri ai comisiei știu deja că există provocări legate de finanțare, nu numai legate de nivelul de finanțare și proporția dintre finanțarea publică și cea privată, dar și situația generală a economiei care pune presiuni eh, mari asupra sectorului privat. Deocamdată, în multe zone, nu există încurajările comerciale necesare și trebuie să găsim căi prin care autoritățile la toate nivelurile să poată contribui. Vreau să menționez problemele cheie ale eficienței energetice domnul comisar a promis o revizuire a planurilor de acțiune pe tema eficienței energetice pentru a prezenta cât mai curând un nou plan de acțiune pe tema eficienței energetice. Încă nu am stabilit o planificare, dar am vrea să prezentăm acest lucru sub formă de pachet și nu să diluăm uh, importanța politică și strategică a celor două documente. Așa cum am promis, preconizăm finalizarea revizuirii la începutul anului și cât de curând vom uh, prezenta al doilea document, cel mai târziu, la începutul anului 2011 am subliniat importanța punerii în aplicare a legislației existente, dar aș sublinia și importanța finalizării procesului de aplicare a planului de redresare economică în ceea ce privește energia. Am uh, alocat o serie, o, o mare parte din fondurile necesare acestui subiect prioritar, dar acum trebuie să vedem și uh, ce se poate face în privința cantității mici de fond, fonduri necheltuite, un lucru important, având în vedere impulsul pe care vrem să-l asigurăm în multe sectoare, cum ar fi captarea și stocarea carbonului. Cei care ați urmărit îndeaproape al treilea pachet al pieței interne, știu că ne confruntăm și cu o problemă instituțională pentru a înființa agenția de reglementare pentru piața internă a pieței și energiei electrice și suntem pe calea pe, cal, pe punctul de a numi Directorul, la mijlocul lunii aprilie, va avea sediul la Ljubljana, această agenție, și având la dispoziție măsurile necesare, vom avea un personal de circa 50 și vom putea pune pe, pe picioare agenția care să funcționeze în uh, martie 2011, care este și data oficială a implementării pachetului, dar uh, vom începe să anticipăm o serie dintre activitățile agenției. Domnule președinte, nu doresc să intru în alte detalii privind organizarea acestei uh, direcții pe probleme de energie. Dar vedeți că se poate um, separa transportul și energia. Am dorit să facem acest lucru rapid, fără a discuta mult pe tema organizării perfecte de ambele părți. Domnul Günther și cu mine am reușit, cu ajutorul colegilor, să facem acest lucru. Nu spunem că am făcut o departajare perfectă. Unii credeau că vor face parte din uh, direcția transport și nu energie, dar a fost invers. Însă ne-am dat seama că personalul nostru a dat dovadă de mult motivație și devotament, iar separarea acestor două direcții generale ne dă posibilitatea să ne axăm eforturile asupra uh, priorităților politice foarte importante din aceste domenii. Există două modificări pe care le-ați observat în schema organizatorică, în uh, DG uh, pentru energie față de uh, DG pentru transport. Am creat o structură care reunește activitatea observatorului cu uh, alte organizații internaționale, dar stabilește și o unitate pentru strategii care reunește diferitele uh, filoane ale uh, politicilor ca să putem avea un uh, dialog cu toate părțile externe, inclusiv uh, comisia aceasta. Acum în sfârșit avem un tratat de la Lisabona cu o, un temei juridic pentru acest sector. Doresc de asemenea să subliniez faptul că Comisia a stabilit clar punctele privind departajarea între uh, activitatea internă și cea externă. Uh, dimensiunea externă a politicilor energetice ar trebui să fie uh, răspunderea DG Energie și de aceea uh, celula Relex ar trebui să fie transferată către DG Energie. Asta nu înseamnă că uh, Lady Ashton și colegii lor nu vor conlucra. Intenția este de a asigura o definiție uh, coerentă pentru, energi, pentru politica energetică în ansamblu. Nu poate să existe o politică internă energetică europeană fără a um, găsi uh, mixul energetic just și ceea ce trebuie fă, făcut pe partea cercetării. Am uh, lansat cu sprijinul dumneavoastră multe inițiative în domeniul cercetării, care acum trebuie impulsionate. Anul viitor se va pune problema fondurilor disponibile, în acest sens, înainte de revizuirea bugetului, și credem că investițiile în noile zone tehnologice, inclusiv uh, pentru eficiența energetică, este ceva crucial pentru succesul acestei politici. Din nou, Comisia nu a decis imediat să reunească toate direcțiile de cerc privind cercetarea energetică. Unele rămân sub cupola DG Research. Cu toate acestea, au clarificat faptul că DG Energy va răspunde de bugetul uh, pentru cercetările energetice. În prezent lucrăm la perfectarea detaliilor împreună cu colegii noștri ca să ne asigurăm tocmai că există acea tutelă politică asupra diferitelor componente ale activității de cercetare. <clears throat> În încheiere, doar observație referitoare la siguranța nucleară și la garanțiile de siguranță de securitate nucleară. Acestea rămân o prioritate continuă, nu le-am scăpat din vedere. Avem în prezent uh, în Europa unele din cele mai ridicate standarde Eh, am discutat cu colegii noștri din Luxemburg și am discutat ce e de făcut în materie de siguranță și garanții. Eh, mai târziu, în cursul acestui an, vom formula un proiect de directivă privind tratarea deșeurilor nucleare. Acesta va, aceasta va reprezenta o componentă importantă a contribuției europene la formularea politicilor energetice. Noi nu suntem răspunzători de politica nucleară, însă standardele în domeniu sunt de competența noastră și uh, domnul comisar consideră că trebuie să facem ceva în acest sens ca să ne păstrăm poziția dominantă în lume din acest punct de vedere. Vă mulțumim și noi foarte, foarte mult. O descriere și o prezentare extrem de clară a ceea ce ne așteaptă în perioada următoare, trei persoane s-au înscris la cuvânt. Vă mulțumesc, domnule Lau. Vorbeați despre noile direcții strategice ale directoratului noastră în cadrul comisiei există o serie de portofolii noi acum și ne întrebăm în cât de folositoare și de relevante sunt acestea. Însă e evident că avem nevoie de un DG energie pentru secolul al xxi pentru Europa, pentru cetățenii Europei și pentru industria europeană. E așa două întrebări în acest sens. Poate nu sunt foarte bine informați și probabil prima întrebare o să vi se pară banală, dar totuși vă refereați la <clears throat> siguranță și la aprovizionarea cu gaz. Avem un grup de coordonare pentru aprovizionarea cu gaz și avem o agenție a energiei. Eu nu văd ce atribuții ar mai avea directoratul general în această schemă? Poate mă puteți lămuri. De asemenea, se pune problema monitorizării aprovizionării cu energie în Europa. Asta revine în competența dumneavoastră. Eu aș vrea să văd o analiză istorică, să văd ce s-a întâmplat în trecut, ca să putem compara ce a fost în trecut cu consecințele liberalizării piețelor energetice și de electricitate. S-a spus că odată cu liberalizarea piețelor, prețurile o să scadă. În țara mea, cel puțin, <clears throat> noi am, am ajuns să avem monopolul private în Ungaria și am asistat la o creștere a prețurilor. Aveți uh, planuri de a analiza exact ce s-a întâmplat înainte și după liberalizarea acestor piețe ca să confirmăm într-adevăr că s-au atins obiectivele sau nu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Leu, am două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, vă refereați la noile instrumente de dezvoltare a infrastructurii și spuneți că finanțarea e o problemă mai stringentă acum decât era cu câțiva ani în urmă. Prin urmare, întrebarea este următoarea. Ce priorități a identificat directoratul dumneavoastră? Există proiecte de infrastructură care sunt viabile din punct de vedere comercial și există proiecte care nu sunt imediat viabile, însă totuși necesare pentru a garanta siguranța aprovizionării și a garanta interconectivitatea la nivel european. Veți pune accentul pe finanțarea acelor proiecte în care sectorul privat ar fi mai reticent în a participa sau o să vă concentrați pe ce este viabil din punct de vedere comercial sau pe ce este esențial din punct de vedere al aprovizionării Europei viitoare. A doua întrebare se referă la politica energetică comună. Nu cred că v-ați referit la aceasta, dar cum vedeți deplasarea spre o viitoare politică comună, mai ales a, o abordare comună europeană în relația cu, cu sursele de aprovizionare din țările terțe. Ați văzut că pe piață prețul gazului natural a început să scadă probabil cauzele inițiale sunt uh, acolo unde, în, în Statele Unite, uh, noile descoperiri făcute de compania Shell și exploatările lor recente. Asta a dus la o scădere a prețului la gaz, însă vedem că în Europa că țările care depind 100% de Rusia, e bine, acolo prețurile nu scad deloc. Evident, la noi, în Letonia, compania de, de gaz natural contractă de Gazprom promite o creștere a prețului cu 30%, disonanță evidentă cu ce se întâmplă la nivel mondial fiecare țară pare să negocieze independent cu uh, furnizorii, dar dacă am vorbi cu o singură voce, în aceste negocieri probabil am avea de câștigat și doresc să vă întreb care este părerea noastră în acest sens. Doamna Madurel. Domnule Lău, în numele grupului meu politic, vă doresc bun venit în această comisie și vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați spus în legătură cu aceste subiecte importante și cu domenii importante care sunteți răspunzător. M-am bucurat să aud cum funcționează directoratul dumneavoastră general. Însă aș avea două întrebări. În primul rând, planul de măsuri în domeniul energetic. Acest plan tot apare în documentele comisiei. Însă am, am observat calendarul propus. Mi se pare că acest calendar vine cam târziu. Sper totuși că măcar cel pe care l-ați anunțat dumneavoastră va fi respectat. Avem toată încrederea că veți face acest lucru, domnule Lău. A doua întrebare e mai directă, mai specifică. Săptămâna trecută s-a luat o decizie de selecționarea anumitor proiecte sub titluri infrastructură în, ca parte a planului de reviriment economic. Anumite proiecte au căzut. Era vorba de 50 de milioane de euro care au rămas neangajați. Și 116 milioane au rămas de asemenea nefolosiți și aceștia se presupunea că vor fi uh, utilizați pentru dezvoltarea noilor energii, energiilor regenerabile. Dintre aceste 117 milioane, cât și cum veți, veți folosi, cum se vor împărți cei 117 uh, milioane când ajung să fie folosiți? Doamnă Nibla, vă mulțumesc, domnule președinte. trei comentarii pentru un director general. În primul rând, cred că într-adevăr este foarte bine că DG Energie este răspunzător în prezent de politica externă în materie de energie. Mi-aduc aminte că am avut o audiere pentru noul comisar și s-a pus întrebarea va fi comisia răspunzătoare și pentru acest domeniu. Răspunsul a fost că politica externă în materie de energie este un domeniu în continuă expansiune. Prin urmare, vă doresc toate cele bune în negocierile dificile pe care urmează să le purtați în cadrul uh, multor proiecte internaționale. În materie de Zertec, cum sprijiniți acest proiect? Ce inițiative s-au asumat? Ce vreți să faceți? Și a doua întrebare, uh, liberalizarea pieței interne a energiei în ultimii ani a dus la un număr semnificativ de schimbări. S-a încercat o liberalizare a pieței, accentuarea concuren- că, uh, aspectului concurențial, eliminarea cartelurilor. Aceste lucruri ar fi foarte, foarte importante de știut pentru noi, membrii acestei comisii. Alte, alți membri a comisiilor vor fi interesați în constituirea pieței unice. Uh, vreau să vă întreb în ce direcție vă îndreptați, pe ce analizi vă bazați, aveți rapoarte interimare, aveți anumite planuri în acest sens și mă interesează foarte mult următorul aspect. În, în multe state membre există un monopol de stat asupra pieței gazului și electricității. Comisia până în prezent uh, a militat uh, agresiv în direcția liberalizării piețelor, dar ce ne facem cu acele țări în care există un monopol legal de stat asupra pieței a gazelor naturale și a energiei electrice? Își va asuma Comisia inițiativa sau îi va lăsa să continue în această direcție? Nu știu dacă următoarea întrebare este neapărat pentru dumneavoastră, dar e vorba de pachet legislativ cu privire la protecția mediului înconjurător, care ar fi strategia Comisiei în acest sens? Veți continua ca și până acum să treceți la următoarea rundă de negocieri? Sau cumva poziția europeană va fi adaptată, va fi modificată și ajustată? Mă interesează în mod special ideea certificatelor eliberate de comisie. Această idee a fost, ar fi fost aprobată de majoritatea participanților, însă americanii s-au opus. Întrebarea este, vom continua ca până acum sau vom schimba ceva în modul de abordare, ne vom adapta la evoluție pe plan internațional? Vă mulțumesc! Domnul Pașca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule director general, este evident pentru toți dintre noi că indivizii vor trebui să acționeze într-un mod mai eficient când e vorba de gestionarea resurselor energetice. Avem milioane și milioane de gospodării care folosesc curent electric la 220 de volți, standardul european. Aceștia folosesc tot felul de dispozitive, lămpi și așa mai departe. Dar ei nu au nevoie de 220 de volți pentru acestea. Există dispozitive care pot uh, reduce voltajul integral sau parțial la 12 volți, ce ar fi mai mult decât de suficient. Care ar fi noile standarde pentru gospodările europene? S-ar putea introduce măsuri de genul cele la care am făcut eu aluzie. Asta ar putea duce la o scădere considerabilă a cantității de energie electrică folosită. S-au făcut cercetări în acest sens. Există vreo intenție la nivelul Comisiei de a elabora noi standarde în direcția pomenită de mine, și anume a utilizării unui voltaj mai scăzut pentru majoritatea dispozitivelor electrice folosite în gospodării. De asemenea, acestea ar fi mai sigure pentru copii, de exemplu, și s-ar economisi foarte multă energie. Domnul Weber? Domnule director, mulțumim uh, pentru planul de acțiune, pentru programul ambițios și voluntar pe care ne-l propuneți. Este cu atât mai important cu cât dacă dorim relansarea construcției Uniunii Europene, avem nevoie de un nou dinamism și acesta poate fi atins prin realizarea de politici comune. Acesta este un sector în care politicile comune sunt posibile, în urma de sectorul energiei în toate formele sale. Am fost uh, uimit și surprins de o anumită constatare și aici chiar aș vrea să vă pun o întrebare. Sunt surprins uh, de marea întârziere și de starea proastă a interconexiunilor pe plan energetic la nivelul Uniunii Europene. Nu ne ajută cu nimic să dezvoltăm forme noi de energie, să profităm de energiile, de celulele fotovoltaice, de mm, turbinele eoliene, dacă nu putem conecta energiile produse în aceste sectoare alternative. Aș vrea să știu mai mult despre acest lucru, să știu care sunt planurile dumneavoastră pentru a depăși această fază de întârziere uh, a interconectărilor. De altfel, uh, răspunderile Comisiei pentru Transporturi sunt destul de mari în acest sens iar pe noi ne preocupă economiile de energie, care sunt relațiile pe care le veți stabili în acest sens cu Direcția Generală pentru Transporturi. Din punct de vedere al infrastructurii și mai ales infrastructura feroviară și în ceea ce privește costurile feroviare, întârzierile se acumulează din ce în ce mai mari, iar aici vorbim despre surse de economii de energie destul de importante. Deci, ce acțiuni coordonate vedeți între direcția dumneavoastră generală și cea pentru transporturi pentru a avansa în acest domeniu? Mulțumesc. Herr Kollege Cimanski. Domnul Cimanski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am auzit lucruri extrem, extrem de promițătoare aici. Noul DG Energie pare să aibă niște planuri bine formulate în materie de aprovizionare cu energie și politică externă în domeniul energiei. Vorbim aici de o combinație între politicile energetice și politica externă, o combinație care va fi extrem de interesant de urmărit în următorii doi ani. Vreau să întreb, cu ce perioadă de timp operăm uh, atunci când e vorba de directiva privind uh, deșeurile radioactive? De asemenea, aș vrea să știu ce se întâmplă cu prima vizită a, comisarului de resort în Polonia. Urmează să aibă loc în următoarele săptămâni. se vor discuta contradicțiile din, din Polonia în materie de aprovizionare cu gaz. Domnule președinte, cer scuze că am întârziat, dar a trebuit să particip la vot în alte comisii. În numele grupului ALDE vă doresc bun venit. Sunteți uh, categoric una dintre cele mai importante persoane din Europa în materie de eficiență energetică și în materie de țintele agendei 2020. În materie de economii de energie, noastră aveți cele mai eficiente instrumente la dispoziție în ceea ce privește atât protejarea mediului cât și strategia 2020. Economisirea de 20%, nivelul de economie de 20% în materie de consum de energie, vom avea un uh, plan uh, de eficientizare energetică, de energetică în cele din urmă. De asemenea, vreau să știu dacă veți impune o țintă obligatorie în materie de economie de energie. Se vorbește de 100-150 de miliarde de euro economisiți anual și, de asemenea, uh, locuri de muncă ecologice, ecologice care putea fi create prin astfel de economii. Pentru noi sunt lucruri deosebit de importante și eu de la dumneavoastră vreau să aud o dată precisă și să vedem care este poziția noastră cu privire la această țintă. Vă mulțumesc. Uh, dați-mi voie să vă urez și eu bun venit. După cum spunea și doamna Eck, Așteptăm cu toții cu nerăbdare să vedem acel plan de acțiune de eficientizare energetică, mai ales că deja Comisia ar fi trebuit să publice un astfel de plan toamna trecută. Eu am trei întrebări. Prima se referă la opinia noastră cu privire la acest nivel de 20% al economiei. Se poate face, impune obligativitatea acestui prag de 20%. De asemenea, fondurile necheltuite din planul de recuperare revenire economică vor fi cheltuiți pe proiecte legate de energiile regenerabile. De asemenea, s-a speculat puțin asupra colaborării dintre directoratul nostru general și noul, noile directorate generale din subordinea Comisarului pentru Climă. Aveți un grup de lucru sau vă așteptați să există acolo un pic de rivalitate? în colaborare cu acele directorate generale. Poate ne puteți spune ceva în acest sens. Domnul Jadot, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului director general. Întrebarea mea se leagă de ce spunea doamna ex și domnul Roiden. Știm în ce măsură Uh, sunt uh, de interes economiile de energie. Toată lumea își exprimă interesul în, acel, în acest sens. Ne gândim la locuri de muncă, la economie, la energie și așa mai departe. S-a, ni s-a propus un plan pentru 2009, dar s-a făcut 2010 și acum ne propuneți un plan pentru 2011. În același timp, ne spuneți totuși că vom avea un super plan de acțiune referitor la energie, unul pentru infrastructuri. Știm foarte bine ce înseamnă asta. Înseamnă că vor fi proiecte specifice, că va fi nevoie de finanțare și aș vrea ca domnul Lau să ne explice cum, din punct de vedere intelectual, definiți o ofertă fără să vă gândiți la cerere. Cu state europene care se confruntă cu deficite bugetare imense, cum vă gândiți să produceți ceva înainte de a ști care va fi cererea pentru acel produs. Deci vă mulțumim că ne asigurați că nu va exista un plan de acțiune pe energie fără să existe în paralel sau înainte un um, plan de acțiune legat de eficacitatea energetică. Apoi, legat de eco-design, de eco-proiectare. Anul 2010 este crucial din acest punct de vedere, mai ales pentru că ne vor interesa anumite subiecte. 20% din emisiile de dioxid de carbon în Europa de, da. um, până în 2020 poate fi vorba de o economie de 44 de miliarde de euro. Păi este, iată, un potențial extraordinar pentru direcția în general, iar uh, direcția dumneavoastră ne prezintă un nivel de ambiție din ce în ce mai scăzut de la o săptămână la alta ce propuneți să faceți pentru a contracara această scădere a nivelului ambiției, ambițiilor și obiectivelor? Mulțumesc. Domnul Marinescu. Thank you, Chair. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule director general, pentru prezentare. Aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Care este rolul Nabucco în strategia dumneavoastră legată de securitatea energetică a Europei și ce părere aveți despre Nabucco în comparație cu South Stream? Acestea au fost întrebările, foarte multe întrebări. Acum, domnule Lau, vă dăm cuvântul pentru a încerca să răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte. Să știți că nu mă surprinde varietatea în întrebărilor și nici nerăbdarea cu care au fost puse, mai ales în ceea ce privește eficiența energetică. Să știți că am preluat postul de director general acum 18 zile, deși pare că au trecut deja 18 luni. În momentul în care vă dau o dată și vă promit că un lucru se va face până la acea dată, să știți că așa va fi. Am un istoric bun din acest punct de vedere și la dezvoltare și la concurență. Atunci când dau o dată concretă, ea așa rămâne. Este foarte important uh, acest punct din punctul de vedere al credibilității. Deci aici puteți să mă credeți pe cuvânt, să știți că nu mă joc cu datele și cu termenele propuse. Vă spun când ceva e realist și când ceva este nerealist sau imposibil. Însă trebuie să vă rog să fiți răbdători din punctul de vedere al istoriei acestui subiect. Ne-am stabilit împreună cu domnul comisar un calendar care trebuie să fie credibil și dumneavoastră să aveți așteptările adecvate. Nu vreau să mă refer la ce spunea domnul Berjot legat de liberalizare și de ce s-a făcut până acum. Dacă a fost sau nu o reușită ce s-a făcut până acum. Sincer vorbind, nu cred că putem vorbi de o liberalizare semnificativă a piețelor de energie și de gaz, mai ales în regiunile la care vă referiți dumneavoastră. Ne bazăm în continuare pe analiza făcută de comisia acum 2 ani, în care, în perioada în care multe piețe naționale erau dominate de um, protagoniști mai mult sau mai puțin unici și în care libertatea de alegere a consumatorului era foarte limitată. Legat de punerea în aplicare a noului pachet, ne gândim mai ales la deschiderea spre noi furnizori în diferite regiuni și trebuie să avem grijă să ne gândim uh, în mod realist la efectele asupra prețurilor. În anumite împrejurări în care există un contract pe termen lung cu un anumit furnizor, care nu provine din Europeană, un contract de, care durează peste 30 de ani, de exemplu, un contract uh, semnat în asemenea condiții încât va fi foarte dificil să garantăm tuturor că efectul imediat al deschiderii piețelor va fi o scădere a prețurilor. Și apropo, dacă ne gândim la cerere și la ofertă în general pe plan mondial, nu putem să considerăm în mod realist că vom ajunge la exact aceleași rezultate cum s-a întâmplat în domeniul telecomunicațiilor sau transporturilor aeriene. Încercăm să creăm aici o piață pe care să se ofere energie în mod competitiv și la prețuri uh, suportabile. Trebuie să ne asigurăm că există condițiile necesare pentru că atât întreprinderile cât și cetățenii să primească ceea ce au nevoie. Însă, în anumite împrejurări, nu putem exclude posibilitatea ca prețul, efectul imediat asupra prețului să fie altul. Însă, cu siguranță că efectul asupra prețurilor pe termen lung este unul crucial. Dacă un singur furnizor aprovizionează o țară întreagă cu gaze naturale, nu putem vorbi despre liberalizare. Trebuie să începem de acum încolo procesul de liberalizare și asta este important în pachetul al doilea și al treilea. La DG Energy, după cum știți, comisia anterioară a propus o liberalizare a ce, o securitatea aprovizionării cu gaz. Ați examinat această propunere pe 18 martie. Echipa mea negociază acest lucru. Care este scopul? Să vedem, să aflăm ce situații pot determina solidaritatea între statele membre pentru a aproviziona, de exemplu, vecinii cu energie. Să definim când apar situații de urgență, de exemplu, când anumite infrastructuri se prăbușesc în anumite țări. Deci, în ce măsură ar trebui să existe un sistem de asistență mai mult sau mai puțin automat Firește că multe lucruri depind de măsurile luate de agențiile de reglementare și de întreprinderi zi de zi. Însă vorbim aici despre un cadru european care încearcă să stabilească niște reguli de bază pentru modul în care ar trebui să se comporte statele europene și modul în care se pot ajuta între ei vecinii. Solidaritatea reprezintă un criteriu cheie acum. Încă o dată, legat de funcționarea de până acum a pieței, cu siguranță vom încerca să aflăm unde anume nu au fost aplicate regulile din pachetul al doilea și trebuie să ne asigurăm că statele membre pun în aplicare măsuri care să ofere un cadru pentru furnizarea, pentru aprovizionarea stabilă la prețuri competitive. Și aici vorbim și despre agrerea de coduri, de condiții în care gazul și electricitatea pot trece dintr-o țară în alta. Situația nu e la fel de rea ca în sectorul feroviar, în care mecanicii trebuie să se dea jos pentru a lăsa locul altora ca să treacă granița cu trenul. Însă, Există încă aspecte tehnice nerezolvate pentru că agențiile naționale de reglementare s-au concentrat de cele mai multe ori pe rețelele naționale din statele respective și pe echilibrul național, fără a ține seama de avantajele și sinergiile tuturor protagoniștilor folosind sisteme de interconectare. De ce nu s-au pus la punct sistemele de interconectare suficient? Din multe motive dar mai ales pentru că nici companiile, nici agențiile de reglementare nu au mm, avut în vedere niciodată beneficiile supranaționale de a trece dincolo de granițele rețelei existente și de a folosi această rețea generală din punct de vedere al securității aprovizionării și eh, din punct de vedere al beneficiilor economice. În ceea ce privește aspectele financiare legate de infrastructură, acestea sunt eh, foarte mari în primul rând, trebuie să ne întrebăm la ce nivel și în ce condiții infrastructurile necesare pot fi asigurate. Pentru a vă răspunde cât mai simplu la întrebarea foarte simplă, și anume care este prioritatea, ar fi un nonsens ca autoritățile publice să intervină în domenii în care sunt profitabile din punct de vedere economic furnizând elemente de interconectare sau construind noi rețele. Ne orientăm către zone în care piața nu funcționează bine, nu produce rezultatele scontate și, de asemenea, analizăm zone în care, chiar dacă la un moment dat companiile vor asigura aceste investiții, ele nu asigură investițiile într-un ritm suficient de rapid pentru a răspunde nevoilor Uniunii Europene sau ale unei anumite regiuni. Deci, dincolo de definiția tradițională a eșecului de piață, nefurnizarea de bunuri către grupuri defavorizate, analizăm și problema sincronizării a timpului și să vedem ce putem promova pentru a spori competitivitatea Uniunii Europene din punct de vedere al um, furnizării de energie. Nu pot să vă spun care sunt concluziile finale aici. Sunt mai multe voci în Europa, în sectorul bancar, în sectorul autorităților publice, care spun că este inevitabilă furnizarea de capital propriu mai mult pentru anumite proiecte din surse publice, pentru uh, a da un impuls inițial anumitor proiecte care, într-adevăr, uh, au o rentabilitate mică, dar și riscul este mic. Dacă există această capacitate de a face investiții publice din, uh, în forma capitalului propriu, atunci, pe baza acestui capital propriu, se poate acumula credit și, în timp, odată cu creșterea um, prețului certificatelor de emisii de carbon, piețele ar trebui ca, până la urmă, să preia rolul de asigurare de capital propriu. Pentru că dacă am preconizat corect, în 2050 uh, va fi normal să investim în aceste lucruri. Însă, deocamdată, urmează o fază de tranziție și de recesiune care ne îngrijorează. Nu știu dacă vă pot da astăzi un răspuns. Întrebarea este deosebit de complexă, însă vom aborda acest subiect uh, în pachetul respectiv. Domnul Oettinger ar spune că trebuie să știm la ce nivel este cazul să ne asumăm inițiative. Dacă trebuie să fie implicate instituții financiare europene sau internaționale pentru furnizarea de fonduri sau se poate face această strângere de capital propriu prin intermediul autorităților publice din statele membre. În ceea ce privește uh, furnizarea din uh, țări terțe, Nabucco este un proiect pe care uh, îl sprijină Comisia și Uniunea Europeană. Și asta pentru că, prin comparație cu celelalte variante din coridorul sudic, pe care le favorizează în principiu și Uniunea Europeană. Nabucco are multe avantaje. Diversifică aprovizionarea, deschide noi căi de aprovizionare cu gaz din uh, noi uh, state, nu doar Turkmenistan și Azerbaijan, ci și Irak. Și oferă, cum spuneam, o diversificare a surselor de aprovizionare, iar în ceea ce privește livrarea, ea se va face către un centru de vânzare angro în care va distribui apoi în detai către alți consumatori. Sunt mulți factori implicați aici, ITGI, uh, apoi White Stream, cu privire la care Günther Oettinger uh, dorește să organizeze o conferință de presă, dar mai ales cu privire la Nabucco pentru a discuta avansarea acestor proiecte. Însă, din punct de vedere al Comisiei, putem spune că deja am sprijinit uh, proiectul Nabucco și vom continua să facem acest lucru pentru că el combină toate avantajele de care vă spuneam. În ceea ce privește South Stream, aceasta, acest proiect intră într-o altă categorie pentru că uh, Scopul nu este să diversifice sursele de aprovizionare, ci să ocolească același gaz, să nu mai treacă prin Ucraina, ci să vină prin coridorul, coridorul sudic. Există oarecare avantaje și aici, însă nu putem spune că acest proiect se bucură de aceleași avantaje strategice ca și cele ale proiectului Nabucco. În ceea ce privește planul de acțiune și calendarul, vreau să vă spun ceva în calitate de funcționar al Comisiei, e foarte bine să ai un termen limită pentru un plan de acțiune, însă sunt convins că dacă Comisia ar fi adoptat un plan de acțiune pentru energie în uh, zilele de final ale Parlamentului European din 2009, foarte mulți ne-ar fi spus ce faceți? Trebuie să discutăm aceste lucruri în mod adecvat înainte de a bate în cuie anumite concluzii. Dacă adoptăm un plan de acțiune care să includă nu doar ce dorim noi să facem până în 2014, ci care merge până în 2020, ci pregătește scena unor lucruri foarte serioase, pentru că multe dintre aceste proiecte și multe dintre măsurile referitoare la piața internă solicită uh, acțiuni pe termen lung, acțiuni angajate și reprezintă un mare avantaj să avem înainte o perioadă de discuție și să nu ne grăbim să dăm curs unui plan, să formulăm un plan pe care trebuie să-l readaptăm, readoptăm apoi la fiecare șase luni. Acestea fiind spuse, sunt convins că veți avea foarte multe de spus uh, cu privire la planul concret. Eu nu am foarte mult timp la dispoziție pentru a întocmi mm, planul acesta, pentru că dacă dorim să înaintăm o primă versiune în mai, înseamnă că trebuie să fie gata în 3 săptămâni. Deci eh, să nu fiți dezamăgiți, pentru că îl veți avea în față cât de curând și veți avea posibilitatea să formulați comentarii. Aș vrea să revin acum la Dizitec, un proiect pe care l-am eh, sprijinit în principiu. El oferă un potențial foarte mare, însă trebuie să vedem în ce măsură poate fi implicată, finanța, poate fi implicată finanțarea europeană și în ce măsură vor exista interconectări cu sistemul european. În ceea ce privește problema Copenhaga, care este diferența? Diferența este că Europa trebuie să aibă o politică energetică, indiferent dacă există sau nu un acord colectiv uh, la nivel internațional cu privire la comerțul cu certificate de emisii. Prima reacție a Comisiei în acest domeniu este am vorbit despre nevoia de o reducere suplimentară până la 30% a emisiilor, iar în uh, contextul inițiativei doamnei Hildegard, Hedegard. Trebuie să vedem și de ce este nevoie pentru a ajunge la această, acest obiectiv de reducere de 30%. Alți comisari, mai ales comisarul meu, ar spune că nu formulăm o strategie energetică și nu producem uh, energie doar pentru a salva lumea, ci în primul rând pentru a ne păstra statutul concurențial, pentru a crea locuri de muncă, pentru a oferi energie în mod durabil gospodăriilor și întreprinderilor. Nu putem de aceea să ezităm să pierdem momentul propice doar pentru că nu s-a ajuns la un acord în Copenhaga. Este normal să diversificăm resursele de energie, este normal să folosim uh, surse de energie regenerabilă. China și India fac acest lucru. Noi de ce nu l-am face? Doar pentru că ne gândim la efectele sau non-efectele uh, summitului de la Copenhaga. Într-adevăr, este o problemă în sensul că nu vor exista stimulente comerciale imediate pentru a furniza tot uh, ce este necesar din punct de vedere al infrastructurii. Dar uh, cred că noi considerăm că vorbim aici de un fenomen trecător. Trăim într-o perioadă în care cooperarea între blocurile mari este importantă din punct de vedere al emisiilor și reducerilor. lor. Însă, după cum vedeți, în strategia 2020 subliniem nevoia de a dezvolta instrumente noi, de a consolida schema de comerț cu emisii și să nu uităm că rolul nostru nu este să sacrificăm Europa în detrimentul cetățenilor și întreprinderilor sale. Trebuie să ne urmărim obiectivele energetice, dar Mm, strategia fundamentală nu se schimbă. Legat de eficiența energetică, trebuie să trecem de etapa de reformare a directivelor legate de clădiri și de etichetarea produselor, care eforturi pe care le vom continua. Nu vă pot da un răspuns definitiv, nu vă pot spune dacă toate instrumentele din pachetul energie vor fi obligatorii sau din potrivă voluntare. Sunt multe domenii și sigur că asta e o decizie care trebuie luată de comisie. Comisia trebuie să stabilească dacă dorește să impună obiective obligatorii la nivel european sau nu. Însă un lucru este clar. Sunt mai multe măsuri de standardizare și măsuri de reglementare ce trebuie luate pentru a stimula inițiativele uh, industriale în ceea ce privește eficiența energetică, accesul la rețele, contorizarea inteligentă și toate specificațiile tehnice par avea nevoie de reglementare suplimentară pentru a funcționa bine. Și aceasta va fi o componentă a efortului nostru așa cum spunea domnul Günther Oettinger, trebuie să există un parteneriat real între cei care susțin uh, inițiativele locale, regionale și urbane pentru a spori eficiența energetică a clădirilor și a locuințelor. Nu cred că nimeni va propune ca Comisia să acorde fonduri nerambursabile Uh, cetățenilor ca să-și izoleze acoperișul. Însă trebuie să ne asigurăm că există un cadru în care lucrurile se pot face în mod eficient de către autoritățile de resort. Uh, întrebarea, deci, obligatoriu sau nu, rămâne deschisă, Să vreau să vă atrag atenția că există domenii, inclusiv uh, problema voltajului și nivelul de aprovizionare, în care uh, Uh, se poate susține necesitatea unei reglementări suplimentare pentru ca sistemul să funcționeze. Și impresia mea în ceea ce privește contorizarea inteligentă este că deocamdată ea nu a adus beneficii decât uh, companiilor de electricitate și nu consumatorilor nu știu, să vedem cum putem re, dacă am putea readuce energia înapoi în rețea, asta ar fi foarte util. Însă dacă toată această contorizare inteligentă nu aduce beneficii decât producătorilor, companiilor de furnizoare de electricitate, atunci um, nu putem asigura stimulentele necesare. Someone said, I think Mr. Weber said... Cred că domnul Davis m-a întrebat veți conlucra cu colegii de la DG Transport. Fereastra biroului meu este uh, în dreptul uh, ferestrei lui Matias Guter. Putem să ne facem cu mâna. Avem acum ședințe săptămânale. O treime dintre resursele noastre sunt pentru serviciul comun, deci nu am recrutat oameni în plus pentru cele două direcții. În ciuda faptului că suntem uh, buni colegi și prieteni, de fapt noi suntem, pe lângă aceasta, suntem și forțați uh, să cooperăm. Cred că decarbonizarea transportului este o problemă mai complexă, deoarece implică și comportamentul consumatorilor. Uh, față de decarbonizarea uh, energiei electrice, deși și asta este o zonă dificilă dacă nu uh, se impun unele restricții asupra persoanelor fizice. De exemplu, în ceea ce privește mașinile electrice, trebuie să vedem ce este o strategie realistă pentru sectorul privat, care este probabilitatea uh, nevoii de asemenea uh, autovehicule și care sunt implicațiile asupra electricității decarbonizate, că se poate întâmpla să se producă mult mai multe mașini electrice, dar să aibă nevoie de curentul generat de centrale pe cărbune. Privind deșeurile radioactive, calendarul directivei nu mi-l amintesc uh, perfect, dar cred că este vorba de o revizuire în 5 sau 10 ani a ceea ce se propune acum. Deci noua directivă va fi uh, revizuită pe o perioadă lungă și este o componentă foarte importantă a strategiei pentru a arăta că energia nucleară europeană va putea să fie cea mai sigură din lume. Să ne întoarcem la eficiența energetică. Personal, cred că este unul dintre domeniile cele mai stimulatoare. Are foarte mult potențial. Însă eficiența energetică nu este prăpastia între uh, resursele existente și cererea existentă. Are mult de a face, trebuie, trebuie uh, făcute multe pentru a asigura faptul că oferta, cum spunea domnul Jadot, ține cont de cifrele realiste a ale energiei. Cu cât se pune mai mult, se impun mai multe constrângeri asupra eficienței energetice, cu atât mai bine. Dacă putem planifica o eficiență energetică prin constrângere, atunci acesta ar fi un argument în favoarea țintelor obligatorii. Eu nu pot decât să vă raportez acest lucru. Nu sunt în măsură acum să uh, uh, iau o poziție finală. Există zone încă neexplorate și multe se pot face în Europa pentru a se asigura bune practici la cel mai înalt nivel. Pe lângă măsurile de eficientizare energetică pentru locuințe și firme, nu am ajuns încă în faza industrializată și trebuie să ajungem acolo cât mai repede. Avem multe IMM-uri care încerc să obțină profit în urma noilor inițiative și trebuie să ne asigurăm că aceștia dispun de cadrul necesar pentru a avea succes. Nu știam că, de fapt, noi uh, reducem uh, obiectivele de performanță. Dacă așa stau lucrurile, va trebui să analizez situația din nou. Eu doresc să clarific acum faptul că acesta este unul dintre pilonii uh, eficienței energetice. Există aspecte obligatorii nu există argumente puternice în favoarea țintelor obligatorii, dar trebuie să privim în ansamblu ecuația aprovizionării cu energie. S-a menționat uh, dezvoltarea pieței de gaze naturale. Cred că toți cei care se ocupă de energie și de mediu nu sunt foarte mulțumiți de faptul că unii spun că resursele fosile de energie sunt, produc mai puțin dioxid de carbon decât altele. Noi țintăm către o societate cu emisii reduse de carbon și în acest sens vreau să vă asigur că vom încerca să răspundem așteptărilor dumneavoastră privind eficiența energetică și putem avea o conversație detaliată cu cei care sunt foarte interesați de acest subiect. Ca să vedem ce se poate face la nivel național, uh, local și european. Sper că am putut să vă prezint în general uh, tipul de abordări pe care le vom avea. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, prezentare, pentru întrebări și pentru răspunsuri. Pentru mine a fost interesant și util. Și este o idee bună ca lucrurile să fie bine pregătite, dar și într-un uh, mod cordial, așa cum s-a întâmplat astăzi. În trecut n-am avut întotdeauna experiențe pozitive, dar cred că pentru a face treaba bine e nevoie de ceva mai mult timp. Ne vedem la ora 3. Vă mulțumim!